Hello to everybody. Good morning. Bună dimineața tuturor. Mă bucur să ne vedem după vacanță. Uh, vacanță care pare că a trecut foarte repede. La mulți ani. Uh, vom avea un an foarte încărcat Putem să începem. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Aveți sugestii? Completări? Domnul Patten, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte, și la mulți ani și dumneavoastră. Am o întrebare în legătură cu ordinea de zi. Nu înțeleg de ce nu a fost alocat un timp pe dezbaterea în legătură cu uh, scrisoarea europeană în legătură cu acordul de retragere. Scrisoarea pe care o am aici spune că Comisia pentru uh, Ocupare și Afaceri Sociale a discutat acest, uh, aceast, acest aspect în 26 ianuarie 2020 și uh, văd votul Uh, pe ordinea de zi, însă nu văd niciun fel de timp alocat discuției. Acest aviz și această scrisoare a fost cunoscută deja de 5 luni uh, când s-a luat uh, decizia de către coordonator că vom răspunde la cererea de aviz și timp de 5 luni au avut loc întâlniri în afara acestei comisii cu raportorii și alții și doar numai cu două zile s-a, uh, ni s-a transmis uh, Um, proiectul de aviz. Nu am avut șansa să fac să depun niciun amendament, uh, nu am fost implicat uh, și comisia noastră nu a discutat uh, acest subiect. Văd pe ordinea de zi că discutăm lucruri pe care le-am discutat de multe ori, discutăm fondul de ajustare la globalizare a treia oară, regulamente cu privire la condus, Uh, lucruri pe care le-am discutat și mi se pare că acest aviz este mult mai important. Deci uh, aș propune ca înaintea acestui vot să discutăm de, despre scrisoarea noastră de aviz. Vă mulțumesc. Any remarks from the coordinatorii dacă doresc să intervine în legătură cu acest aspect? Um, am luat notă de observația dumneavoastră, domnule Patton, înțeleg punctul, punctul dumneavoastră de vedere. În ceea ce privește procedura în sine, aceasta a fost transparentă, după cum ați fost și dumneavoastră informat, și uh, poate, dacă există interes să discutăm acest punct în această dupămasă când avem reuniunea coordonatorilor. Deci, spuneți că vom discuta înainte de vot sau după vot? Doamna Rafalska? Doamnelor și domnilor, fără îndoială, E o chestiune care trebuie aprofundată și dacă ar exista posibilitatea unei discuții și a modificării ordinii de zi în acest sens, aș fi pentru a lua în serios această propunere și a o accepta. Din păcate, putem discuta acest, această problemă, dar doar după vot, nu înainte de vot. Da, îmi dau seama că nu este ideal, sunt perfect conștientă, dar nu avem uh, spațiu pentru uh, discuta, discutarea acestui punct înainte de vot. Îmi pare rău, aș dori să urez bun venit uh, invitațiilor noștri. So, my dear call... Stimați colegi, dați-mi voie să urez bun venit la sesiunea comisiei noastre, EMPL, uh, invitațiilor noștri, doi miniștri care reprezintă președinția croată, domnul Josif Aladrovici, ministrul muncii și pensiilor, și doamna Vesna Bedecovici, ministru pentru demografie, familie, tineret și politici sociale vor prezenta astăzi programul președinției croate. Știm că președinția croată se va confrunta cu multe provocări, inclusiv Brexit și bugetul pe termen lung 2021-2027. Însă nu se oprește aici, ați moștenit câteva dosare legislative neterminate, coordonarea sistemelor de uh, securitate socială pe care va trebui să-l tratați alături de noi. Astăzi vrem să auzim mai mult în legătură cu prioritățile președinției croate, care văd că se suprapun cu prioritățile Comisiei Ample. Să începem. dau cuvântul acum domnului ministru Alazovici. Bora, gospođo Duriș. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, am plăcerea și onoarea de a fi alături de dumneavoastră astăzi pentru a vă prezenta prioritățile președinției noastre împreună cu doamna Pedegovici uh, în urma Consiliului EPSCO. După cum știți, este prima președinție a țării noastre. Suntem foarte mândri să avem ocazia ca în următoarele șase luni să uh, Uh, respectăm așteptările cetățenilor noștri, crearea de locuri de muncă, salarii și, locuri, și condiții uh, decente pentru toți. Croația este ultimul stat aderat și poate să obțină experiență și să se alăture mult mai strâns familiei europene. Înainte de a vă prezenta prioritățile mele, prioritățile noastre, am Țin să mulțumesc președinției române și finlandeze pentru contribuțiile lor. Programul președinției noastre se bazează pe valori comune, pe interese împărtășite și respectarea perspectivelor alternative. Uh, este bazată pe uh, calitatea de viață a cetățenilor noștri. De aceea, în timpul președinției noastre, vom încerca să progresăm pe uh, aspectele care vor uh, uh, îmbunătăți uh, calitatea vieții cetățenilor. Prioritățile președinției noastre sunt patru. Europa care protejează, conectează și ne aduce împreună. Sunt priorități de dezvoltare, pentru că fără o convergență puternică, fără creștere durabilă, nu vom putea să Uh, menținem modelul statului social pentru generațiile următoare. Din acest motiv, suntem convinși că implementarea viitoare a uh, pilonului european pentru drepturi sociale este un uh, aspect extrem de important al viitorului nostru. Președinția croată va aplica aceste principii în acest ciclu al președinției și suntem convinși că vom fi susținuți de către Uniunea Europeană. Ca și ultimul stat membru, am dorit să subliniem această dimensiune a coeziunii sociale ca factor cheie al consolidării Uniunii Europene și a Euro- identității europene pentru cetățeni. Perspectiva de creștere a Uniunii nu a fost distribuită în mod egal tuturor și sarcina noastră este să găsim soluții pentru a ne asigura că uh, creșterea va fi echitabilă și să ocrotim grupurile vulnerabile. Trebuie să le acordăm uh, atenție pentru a le oferi o perspectivă mai bună de integrare în societate și pe piața muncii. Piața muncii a Uniunii Europene se confruntă cu o lipsă de lucrători calificați. Avem nevoie de aceștia pentru a Eh, consolida eh, competitivitatea noastră la nivel global. De aceea, prima noastră prioritate este dezvoltarea de aptitudini pentru ocupare, ținând cont de toate necesitățile eh, de muncă în secolul 21. Consolidarea aptitudinilor digitale este un lucru cheie în ceea ce privește competitivitatea globală, dacă vrem să uh, ținem pasul cu actorii uh, mondiale. Avem nevoie de uh, aptitudini digitale, uh, spirit critic, uh, aptitudini de rezolvare a problemelor. Acestea sunt aptitudini care trebuie dezvoltate. De aceea este important să deschidem dezbaterea în legătură cu uh, concordarea nevoilor de pe piața de muncă uh, și a uh, aptitudinilor cetățenilor. Este de asemenea, cheie să dezvoltăm modele durabile de finanțare, pentru că digitalizarea va fi un model care va necesita actualizarea constantă a aptitudinilor. De asemenea, vom propune concluzii ale Consiliului în legătură cu subiectul aptitudinilor. În acest sens, vom organiza o conferință ministerială între, în 12 și 13 mai la Dubrovnik. Avem uh, uh, noi considerăm că ESF Plus poate să acorde fonduri în acest sens și de aceea uh, o încheiere rapidă a negocierilor legătură cu CFM ni se pare esențială. Întotdeauna putem să facem mai mult. O a doua prioritate pentru a face față schimbărilor de pe piața muncii datorită progresului tehnologic, va fi foarte important să înțelegem aspectele uh, formelor de muncă inovatoare și să avem un dialog cu uh, partenerii sociali și cu actorii de pe piața muncii. Este un aspect crucial pentru toate statele membre, obiectivul fiind de a crea și păstra locuri de muncă de calitate și pentru a Uh, păstra calitatea uh, locurilor de muncă, îmbunătățind echilibrul între viața familială și muncă. Acest, toate aceste aspecte vor apărea în concluziile Consiliului, pe care le vom, le vom adopta la sfârșitul președinției noastre. Noi susținem dialogul cu partenerii sociali pe toate aspectele cheie, inclusiv economia și în special pe dimensiunea socială. Aceste subiecte sunt de uh, importanță uh, majoră pentru toată lumea. Dacă vrem să construim împreună viitorul, uh, va trebui să ne bazăm pe dialog și pe respectarea regulilor. O facem într-un spirit al prieteniei și cooperării pentru ca Europa să se dezvolte și să rămână puternică într-o lume plină de provocări. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru atenție și dau cuvântul acum colegei mele, doamna Bedecovici, ministru pentru uh, demografie, familie, tineret și politici sociale. Doamna ministru, aveți cuvântul. Hvala vam lijepa, uvažena predsjednica. Mulțumesc. Stimată președintă a Comisiei pentru Afaceri uh, a Comisiei Emplă, stimați uh, coordonatorii grupurilor uh, parlamentare, stimați membri ai uh, Comisiei. Este o mare onoare și o plăcere pentru mine să fiu astăzi aici. Asta alături de colegul meu, ministrul croat al muncii și sistemului de pensii, domnul Aladrovici. Reprezentăm împreună președinția croată a Consiliului Uniunii Europene. După cum bine știți, după doar șase ani și jumătate în calitate de membru al Uniunii Europene, cel mai tânăr membru al Uniunii, Croația și-a asumat președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Pentru noi aceasta este o mare onoare. În timpul pe care l-am astăzi la dispoziție, vă voi prezenta prioritățile cheie uh, ale uh, președinției noastre în domeniul afacerilor sociale. Pe durata președinției noastre ne vom axa pe domenii în care Uniunea Europeană poate să aducă un plus de valoare într-o manieră strategică. În același timp, uh, vom încerca să obținem apreciere și să ne bazăm uh, munca pe valori comune. Președinția croată intervine la un moment uh, al unor uh, schimbări majore în Europeană. Este începutul unui nou cadru legislativ și instituțional și președinția intervine în momentul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, ceea ce în sine aduce uh, provocări uh, mari și noi. În lumina noului program strategic al Uniunii Europene pentru perioada 2019-2020 și în baza programului uh, trioului de președinții, Croația a pregătit un program pentru cele șase luni în care va deține președinția, bazat pe uh, patru piloni principali. Domnul Alandrovici deja i-a menționat. În primele șase luni uh, ne vom angaja în uh, demersul de a consolida Uniunea Europeană. De aceea sloganul președinției noastre este Europa puternică într-o lume plină de provocări. Împreună cu colegul meu, domnul Aladrovici, prezidez um, Consiliul EPSCOM și lucrăm la niște subiecte care sunt uh, la fel de importante pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. Când vine vorba despre politică socială, planificăm uh, să ne axăm pe două priorități cheie. Prima e, se leagă de provocările puse de demografie și de viitorul politicii sociale și uh, cea de-a doua este egalitatea de gen și oferirea de șanse egale femeilor pe uh, piața muncii. Stimați uh, eurodeputați, atunci când vorbim despre provocări demografice, demografice și despre viitorul politicii sociale, deci prima noastră prioritate, uh, trebuie să vă reamintesc că mai bine de jumătate dintre statele Uniunii Europene sunt afectate de diverse tendințe demografice. Rezolvarea acestor tendințe a fost formulată ca prioritate în noul program strategic al Uniunii Europene pentru perioada de până în 2024. De aceea vom încuraja această discuție legată de modul în care putem aborda aceste provocări și uh, vom discuta și niște politici uh, menite să asigure un mai bun sprijin familiilor și un mai bun echilibru între viața personală și viața uh, profesională. Firește, suntem conștienți de faptul că politicile sociale țin mai degrabă de competența statelor membre, însă vrem totuși să analizăm uh, posibilitățile pe care le are pentru îmbunătățire Uniunea Europeană. Plănuim să lansăm o discuție legată de politicile de dezvoltare, legate de uh, necesitatea de a oferi servicii sociale de calitate și accesibile. În mod evident, vom da atenție specială luptei cu sărăcia și uh, de asemenea încercărilor de incluziune socială pentru grupurile cele mai uh, vulnerabile, mai ales uh, copiii și persoanele cu dizabilități. Cea de-a doua prioritate a președinției noastre este egalitatea de gen și oferirea de șanse uh, femeilor pe piața uh, muncii. Includerea femeilor uh, în forța de muncă este una dintre precondițiile egalității și independenței economice atât a femeilor cât și a bărbaților. În cele din urmă e un element crucial și pentru o creștere economică durabilă. De aceea, obiectivul nostru în cadrul acestei priorități este să sporim participarea femeilor uh, la uh, piața muncii. De asemenea, ne gândim să analizăm legătura între uh, inactivitatea economică a uh, femeilor și obstacole cu care acestea se uh, confruntă încercând să uh, intre sau să reintre pe uh, piața uh, uh muncii ne vom uh, axa și pe uh, legătura dintre populația în îmbătrânire și uh, îngrijirea pe termen lung pentru membrii dependenți ai familiilor și, de asemenea, luând în calcul și rata creșterii economice din Uniunea Europeană. Vom analiza toate aceste obstacole și vom recomanda posibile soluții. Pe durata președinției noastre vom sugera niște concluzii ale Consiliului în legătură cu impactul îngrijirii pe termen lung uh, asupra echilibrului dintre viața profesională și cea privată și vom înainta și niște concluzii legate de aspectele demografice. Firește, Vom organiza și uh, multe evenimente, ocazie pentru a uh, promova prioritățile noastre. Deja uh, de la sfârșitul ianuarie vom organiza o conferință de înalt nivel numită Participarea femeilor pe piața muncii, uh, un atu social. Iar obiectivul acestei conferințe este de a reduce discrepanța între femei și bărbați pe piața muncii prin uh, promovarea participării egale a femeilor pe piața muncii. Cât privește prioritatea legată de provocările demografice, vom organiza o conferință ministerială numită Provocări demografice și oportunități pentru dezvoltare și progres în Uniunea Europeană, care se va ține pe 6 și 7 aprilie. Obiectivul este să lansăm o discuție detaliată legată de actualele provocări demografice la nivelul Uniunii Europene și, firește, uh, este ocazie de a schimba uh, experiențe și de a găsi posibile soluții. Apoi, va mai exista o conferință legată de evaluarea mm, dizabilităților și de finanțarea uh, asociațiilor care reprezintă persoanele cu dizabilități, uh, care se va desfășura între 8 și 10 mai. Vom discuta pune în aplicare a Convenției Europene pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități și alte subiecte legate de acest uh, domeniu. O altă conferință importantă este uh, conferința numită Abordarea integrată pentru a preveni riscurile la care sunt expuși uh, copiii. Această conferință va avea loc între 8 și 10 iunie. Obiectivul acestei conferințe este de a discuta provocări și de a schimba bune practici în legătură cu uh, prevenirea riscurilor la care sunt expuși uh, copiii. Vom avea și o întâlnire informală pentru Consiliul EFSCO pe 27 și 28 aprilie, iar acolo vom uh, discuta subiectele fierbinți din domeniul ocupării și politicilor sociale. Stimați eurodeputați, Acestea au fost informațiile de bază legate de activitățile președinției croate în domeniul politicii sociale. Firește, cu această ocazie aș dori să subliniez faptul că lumea este în schimbare într-un, lim, într-un ritm alert și că noi suntem foarte conștienți de provocările cu care se confruntă societatea modernă. De aceea, pe durata președinției noastre, vom încerca să fim uh, neutri, să fim niște arbitri cinstiți și să uh, facem tot posibilul pentru a uh, obține o viață mai bună pentru toți cetățenii Uniunii Europene. Sunt convinsă că vom putea lucra îndeaproape și cu succes uh, în tot ceea ce ne așteaptă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim mult uh, celor doi oaspeți uh, pentru scurta prezentare a priorităților președinției croate. Prima rundă de întrebări este destinată coordonatorilor. Va exista apoi primă rundă de răspunsuri, după care uh, vor lua cuvântul toți uh, membrii interesați să facă asta ai comisiei, după care va mai urma o rundă de răspunsuri. Domnul Atca, va, va, veți fi primul. Aveți cuvântul. Doamnă președinte, stimate domnule ministru, stimate doamnă ministru, dragi colegi, dragi colegi, mulțumesc foarte mult pentru prezentări. Poate aștept puțin până se... până funcționează interpretarea, spune vorbitorul. Deci ați preluat președinția într-o perioadă grea. Sunt uh, multe lucruri la care v-ați referit uh, și care mai trebuie reglementate. Eu trebuie să spun că vă sunt uh, recunoscător pentru faptul că uh, ați spus că programele ESF Plus și ESF au fost un uh, succes. M-ar interesa însă să știu din partea dumneavoastră care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de mm, negocierile în curs pe CFM, pentru că există zvonuri că bani din ESF, Fondul Social European, ar um, <clears throat> fi acum transferați către fondul de tranziție echitabilă. Eu, desigur, salut um, introducerea acestui fond pentru tranziție echitabilă, dar uh, acest joc de a lua banii dintr-un buzunar și a-i pune în altul, um, o astfel de politică o resping cu fermitate și de aceea aș dori să știu care este poziția dumneavoastră Asta și în perspectiva evoluției viitoare a acestui Fond Social European. Apoi v-ați mai referit și la rolul partenerilor sociali pe care l-ați uh, apreciat și aici uh, și eu vreau să salut această atitudine pentru că partenerii uh, sociali sunt importanți și ancorarea lor ca o forță recunoscută mai uh, are paște făcut în multe state membre și aș dori să știu care este părerea președinției croate în ceea ce privește propunerea privind un salar minim la nivel european. Sigur că această propunere abia în viitoarea președinție, cea a Germaniei, va <clears throat> ajunge să fie dezbătută pe fond, dar uh, Um, discuții preliminare au curs și în uh, cursul președinției dumneavoastră și aici uh, m-ar interesa dacă veți promova și în acest sens uh, dialogul cu partenerii sociali. Și acum în ceea ce privește tema șomajului în rândul tinerilor, se pune întrebarea cum se va continua cu această garanție pentru tineret. Um, dar înainte de a da un răspuns la această întrebare, cum vrem să continuăm, trebuie să vedem cât de eficient au fost folosite fondurile în trecut. Și m-ar interesa care este evaluarea dumneavoastră în acest sens, asta și uh, din perspectiva uh, utilizării fondurilor la dumneavoastră în țară și ce am putea face mai bine în acest sens. Doamna Iongherus. both ministers for being present. Mulțumesc uh, ministrilor că sunt prezenți aici și că și-au prezentat uh, programele. Cred că E minunat că dețineți președinția la o, atât de scurt timp după ce ați devenit membru ai, uh, al Uniunii Europene. Vă felicit pentru asta. Prima mea întrebare ar fi știți când veți avea un mandat uh, clar legat de cadrul financiar multianual? Pentru că acest lucru este important uh, pentru noi. Firește, este important pentru întreaga Uniune Europene, însă și pentru fondurile care țin de competența noastră. Din când în când uh, ai impresia că uh, în Consiliu oamenii nu dau uh, prea multă greutate procesului de codecizie, câtă vreme pentru noi codecizia este foarte importantă în ceea ce privește Fondul Social European. Apoi, o a doua întrebare, tot legată de uh, finanțare. M-am bucurat când ați vorbit despre implementarea pilonului drepturilor uh, sociale, însă punerea în aplicare acestui pilon presupune și niște sume de, de bani. Deci mă gândeam să vă întreb cum veți putea convinge uh, celelalte state membre să ia în calcul și uh, chestiunea uh, banilor uh, pentru programele sociale, nu doar pentru Fondul pentru Tranziție Echitabilă sau pentru uh, noul Pact Ecologic uh, European. Uh, Apoi, uh, mai am o întrebare legată de garanția pentru uh, copii. Doamna comisar, uh, care reprezintă Croația, a discutat la audierea dânsei în mod pozitiv despre acest subiect și um, eu pot să spun că dacă vreți să faceți din acest instrument un succes, trebuie să aveți o finanțare clară de la începutul cadrului financiar multianual. Îmi pare rău că toate întrebările mele se leagă de bani, dar până la urmă banii pun lumea în mișcare. Domnul Păslaru. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați miniștri. Dați-mi voie să vă felicit pentru programul ambițios pe care ni l-ați prezentat. Apreciez faptul că ați menționat atât de multe chestiuni cheie pentru societatea noastră, pentru, pe agenda dumneavoastră. Sunt chestiuni importante pentru grupul Renew de aici, din uh, Comisia uh, Uh, Ample. Sperăm că veți putea face progrese în legătură cu multe dintre aceste obiecte, dacă nu chiar toate. Ați menționat câteva aspecte uh, în uh, programul dumneavoastră și anume că o mobilitate uh, echilibrată uh, este un aspect uh, esențial pentru toate părțile Uniunii Europene. Însă ce faceți când această mobilitate se uh, traduce în proceduri administrative greoaie pentru uh, cetățeni, căci până la urmă legislația în acest domeniu așteaptă revizuiri deja de 15 ani. Nu putem aștepta până există uh, o nouă legislație pentru coordonarea sistemelor sociale, pentru că sunt uh, trei regulamente deja care ar trebui finalizate și adoptate. Eu chiar cred și grupul nostru crede că soluțiile digitale rămân o soluție generală pentru majoritatea problemelor și că E absolut uh, esențial uh, să avem digitalizare pentru a veni cu soluții mai bune pentru uh, cetățenii noștri. Legislația trebuie să aibă cetățenii în centru. Care este poziția noastră în legătură cu elementele prezentate, așadar și care este părerea noastră în legătură cu actualul stat, sta, stadiu al negocierilor? în legătură cu cele trei regulamente. Apoi, cel de-al doilea subiect se leagă de fără de parcurs pentru o Europa socială prezentată de Comisie. Ați menționat în programul dumneavoastră că veți da atenție uh, Uh, punerii în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale și că veți da atenție specială eradicării um, uh, sărăciei uh, și excluziunii sociale a grupurilor celor mai vulnerabile, copii, persoane cu dizabilități sau romi vrem să înțelegem cum uh, veți putea rezolva problema locuințelor. Recent uh, am uh, discutat despre acest subiect în Parlament, s-au făcut trimiteri și la importanța um, rezolvării sărăciei și excluziunii sociale, dar nu sunt prezentați pași concreți pentru a face asta. Prin urmare, um, veți trece și problema locuințelor în foaia de parcurs sau nu? Acestea sunt întrebările mele. Vă urez succes! Yeah, thank you, Cher. Dear Ministers, let me stop. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnul și domnule ministru. Mulțumesc uh, pentru prezentare și um, faptul că ați menționat uh, protejarea persoanelor vulnerabile, ați spus accent pe um, incluziune. Ați spus că vă veți concentra pe eradicarea excluziunii și a sărăciei în special a celor mai vulnerabili, copilor cu dizabilități și mă bucur să aud că planificați o conferință cu privire la oamenii cu disabilități în pecida Convenției ONU și cu privire la minoritățile romă. Solicitarea mea este să includeți și chestiuni care țin de uh, persoanele fără adăpost. Opinia mea este că uh, toate aceste persoane care trăiesc pe străzile din Europa nu beneficiază de drepturile uh, lor. Eu am solicitat în plenara prelimin din săptămâna trecută să vină cu o strategie în acest sens, precum și statelor membre să vină cu o agendă în acest sens, cu măsuri proactive și reactive pentru a pune capăt acestei lipse de drepturi inacceptabile. Sper că putem să ne bazăm pe uh, ajutorul dumneavoastră pentru a promova această chestiune și la nivelul Consiliului. Mulțumesc! Doamna <clears throat> Jame, vă rog. Bine, domnule președinte. Da, domnule președinte. În ceea ce privește egalitatea dintre sexe, declinul demografic, ă, acestea sunt obiective pe care le împărtășesc. Da, l-am auzit pe domnul ministru uh, vorbind despre calitatea muncii, ați vorbit de uniformitate, poate ar trebui să se vorbească și de blocaj în dosarul uh, echivalării uh, sistemelor de securitate socială în Europa. Poate de asemenea e momentul să ne spuneți metoda dumneavoastră de a ieși din acest mecanism de uh, Uh, decizie în Uniunea Europeană? Veți uh, uh, promova respectarea suveranității statelor și popoarelor. Ați vorbit despre diversitate și despre competența statelor membre. Ce propuneți să se facă în acest sens cu privire la politica europeană de austeritate care îi lovește pe pensionari? și uh, politicile sociale. De asemenea, ce uh, propuneți pentru integrarea uh, migranților pe piața de muncă în detrimentul uh, uh, cetățenilor europeni și care este poziția dumneavoastră în legătură cu dumpingul social care este organizat în legătură cu detașarea lucrătorilor. Repet de fiecare dată, doamnă ministru, domnule ministru, stimați colegi, punem un capăt economiei uh, în serviciul oamenilor când vom avea o economie în serviciul popoarelor și nu invers. Doamna Rafasca. Pani przewodnicząca, pani minister, panie ministrze, szanowni państwo. Y Przedstawiliście Państwo. Mulțumesc, doamnă și domnule ministru, doamnelor și domnilor. Ați prezentat uh, niște proiecte foarte ambițioase, prioritățile au fost clar prezentate, însă timpul e scurt pentru punerea aplicare a acestor obiective ambițioase. Iată că deja am ajuns aproape la finalul primei luni de președinție, după care urmează președinția germană. Deseori, timpul pentru punerea în aplicare este foarte scurt, iar în momentul de față situația coincide și cu negocierile pe CFM. Eu am senzația că președinția croată, dar și cea germană, uh, Um, vor vrea niște discuții aprofundate, dar totuși când uh, vom discuta mai concret, dat fiind că avem atâtea provocări, nu reușim să facem mult în câteva luni și înțeleg că fiecare țară care deține președinția are anumite ambiții, dar mă refer acum la problemele demografice, care au nevoie de o perspectivă pe termen mai lung. Cum vreți să garantați o astfel de perspectivă pe termen lung? Vor exista și lucruri care se vor repeta. Garanția pentru tineret, salariu minim. În Europa dacă ați făcut trimitere la consultări, Vă întreb, uh, aceste consultări se desfășoară cu privire la ce? Există un document oficial transmis și, de asemenea, vă întreb um, cu privire la activitatea privind coordonarea so- sistemelor sociale. Aveți un uh, calendar în acest sens? Sau doriți ca în cursul președinției dumneavoastră acest punct să nu fie finalizat? atunci când se vorbește despre uh, lipsa de lucrători, în special uh, prezența redusă a femeilor pe piața muncii, trebuie să ținem cont de chestiuni specifice, pentru că uh, condițiile diferă de la stat la stat și această pasivitate poate avea și uh, motive diferite. Ce părere aveți despre serviciile sociale? Dacă ați avea niște priorități, 1, 2, 3, v-aș ruga să îmi spuneți uh, ce temă figurează în uh, topul agendei dumneavoastră. Domnul, domnul Willumsen, mulțumesc foarte mult pentru prezența în comisia noastră, mult noroc și succes pe parcursul președinției. Am o întrebare legată de programul dumneavoastră, unde spuneți că pe pilonul social veți încuraja discuțiile cu privire la noi oportunități pe piața muncii. Noi, ca grup de stânga, considerăm că există provocări majore, nu în ultimul rând atunci când vorbim despre salarii mici, chiar și locuri de muncă precare o problemă în creștere în statele noastre. Punctul meu de vedere este că pentru a garanta drepturi ale lucrătorilor și un salariu decent, se impune consolidarea partenerilor sociale. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la aceste provocări pe piața muncii. Mulțumesc! După această primă rundă de întrebări, Începem cu uh, primele răspunsuri. Cine dorește să înceapă? Vă rog, domnule ministru. <clears throat> Poștovane zastupnice, poștovani zastupnici. Uh, mulțumesc, stimați eurodeputați. Aș dori să vă mulțumesc pentru această primă rundă de întrebări și numele Ministerului meu și a Consiliului EPSCO de care răspundem, uh, voi încerca să răspund la o parte din întrebări, iar uh, celelalte își vor găsi un răspuns uh, din partea colegei mele. Um, în ceea ce privește cadrul financiar multianual, cred că cu toții suntem conștienți de faptul că în baza concluziilor Consiliului de pe 12 decembrie 2019, domnul Charles Michel și-a asumat uh, continuarea negocierilor pe CFM. Noi, ca președinție actuală, dorim să subliniem faptul că asta este o practică comună atunci când nu se poate ajunge la un acord la nivel tehnic. Suntem conștienți de importanța cadrului financiar multianual pentru toate statele membre și ce anume presupune, dar în momentul de față nu putem spune mai mult. Sigur că președinția va face toate eforturile posibile pentru a ajunge la un compromis pe toate temele în discuție, dar cred că atunci când vorbim de CFM și de negocieri sectoriale, ne aflăm într-o situație în care trebuie să vedem ce se întâmplă, să așteptăm. Atunci când vorbim de Fondul Social European, și una din întrebări s-a referit la acest lucru, desigur, sunt negocieri în curs cu privire la uh, arhitectura acestui fond și mm, acest lucru sigur se face în coroborare cu CFM. Desigur că ne dorim că ca Fondul Social European uh, și pentru viitoarea perioadă să se ridice la realizările din actuala perioadă de programare în Croația s-a îmbunătățit incluziunea socială, s-au ridicat standardele educaționale și, și mai important, a existat o influență pozitivă atunci când vorbim de convergența între statele membre. Ceea ce privește salariul minim am văzut că pe 14 ianuarie Comisia Europeană a transmis un prim proiect de document cu privire la salariul minim și vor avea loc negocieri. Suntem conștienți de importanța acestei măsuri ca mecanism social și suntem de asemenea conștienți de faptul că 22 din 28 de state membre au definit acest uh, salariu minim într-o formă sau alta. Acest dosar va fi <clears throat> programat pe agenda Consiliului EPSCO înainte de finalul președinției noastre și vom încerca să negociem cât mai multe chestiuni cu statele membre. Dar în momentul de față <clears throat> nu deținem suficiente informații specifice pentru a discuta cum anume ar putea arăta un posibil astfel de sistem. Știm cât de complexă este o astfel de temă și cât de important ar fi un compromis. Alte întrebări s-au <clears throat> referit la implementarea pilonului drepturilor sociale. Acesta oferă orientări politice cu privire la modul în care ar trebui să abordăm drepturile sociale în ansamblu și dat fiind faptul că a fost adoptat în 2017 de către toate statele membre, credem că e necesar ca acesta să fie implementat în cadrul tuturor activităților noastre. Voi încerca să acționez ca un mediator onest în acest dosar. Când vorbim despre regulamentul 883, coordonarea serviciilor uh, sociale, înțelegem importanța acestui regulament pentru toți cetățenii și suntem de asemenea conștienți de situația în care se află acest dosar în momentul de față, cât este de complex și sperăm că în acord cu Comisia Europeană, cu Parlamentul European și cu statele membre vom reuși să ajungem la un anumit compromis, pentru că pentru a putea adopta acest dosar e nevoie de compromisuri din partea tuturor părților implicate. Considerăm că acest dosar este unul foarte important. Asta pentru că definește reguli se referă la mobilitate și tot ceea ce ține de șomeri. Atunci când vorbim de negocieri sociale și de dialog social, suntem desigur în favoarea dialogului social pentru consolidarea acestui dialog în întreaga Europa vă pot informa și cu privire la un summit tripartit pe 25 mai, unde vom discuta um, chestiuni care țin de negocierile colective. Ce încercăm să facem este să um, consolidăm dialogul social pentru că considerăm că cele mai bune decizii pot fi luate doar prin intermediul acest acestui sistem de negocieri colective și vom încerca să facem la dialogul social să devină un element orizontal în uh, toate temele pe care le abordăm. Cred că am oferit uh, răspunsurile care îmi reveneau și am să dau acum cuvântul colegii mele pentru celelalte răspunsuri. Mulțumesc! Așa cum a procedat și colegul meu și eu voi încerca să uh, grupez răspunsurile mele pe teme. În primul rând, toate întrebările legate de viitorul politicilor sociale și de Europa socială. În primul rând aș dori să spun că ne gândim din punct de vedere strategic la viitorul politicilor sociale și în acest context credem că trebuie să ne adaptăm în mod eficient la schimbările rapide pe care le uh, traversează toate statele europene în uh, lumea globalizată de astăzi. Scopul este de a aborda toate provocările cu care ne confruntăm și de aceea politicile noastre au nevoie în primul rând de continuitate, dar și de progres. Acestea sunt două elemente cheie. Dacă ne dorim un sistem durabil, trebuie să avem o abordare strategică și sistematică. Este extrem de important ca toți factorii interesați de la toate nivelurile UE să se angajeze în acest sens. Acest lucru presupune de asemenea actualizarea întregului instrumentar de care dispunem. În acest context trebuie să asigurăm ample sinergii a politicilor sociale și economice și trebuie să includem principiul social, drepturile sociale în centrul atenției noastre. În ceea ce privește protecția socială, un alt factor important presupune să ținem cont de specificul național și de competențele statelor membre. De aceea urmărim îndeaproape evoluția și vom continua să facem acest lucru și în următoarele șase luni. Și să urmărim așadar toate inițiativele sociale lansate de noua comisie care se încadrează în programul uh, Europa Socială. De asemenea, ne vom concentra pe o tranziție echitabilă, egalitatea de gen și transparența salarizării. O legătură foarte importantă pentru pilonul drepturilor sociale Uh, o reprezintă, de fapt, uh, planul de acțiune pentru implementarea acestuia. În acest domeniu ne vom concentra asupra implementării coerente a tuturor principiilor care constituie pilonul social, pentru că noi credem că implementarea principiilor cuprinse în aceste documente este foarte importantă atunci când vorbim despre Europa socială. Credem că Europa astăzi este o zonă unică. Prosperitate, echitate și un viitor durabil sunt um, obiective care sunt uh, la fel de importante. Suntem într-o lume care se schimbă rapid și care vine mereu cu provocări noi. Deci, în contextul unei discuții mai ample și pregătind de la planul de acțiune pentru implementarea drepturilor sociale, ne vom concentra asupra tuturor sugestiilor și inițiativelor Comisiei Europene. Evident, toate acestea în baza competențelor de care dispunem ca și mediator onest. Și vom încerca ca toate aceste eforturi să meargă în direcția um, elaborării sau dezvoltării în continuare a Europei Sociale. Una dintre întrebările dumneavoastră să referiți și la sărăcie și excluziune socială. Mulțumesc pentru această întrebare. Este o temă extrem de importantă, mai ales datorită faptului că, indiferent de evoluțiile pozitive ale un Uniunii Europene, riscul excluziunii sociale și riscul sărăciei este în continuare ridicat și asta în întreaga Uniune Europeană. E o temă care este extrem de importantă, mai ales când vorbim despre copii, persoane cu dizabilități, minorități naționale și imigranți. Toate aceste grupuri se confruntă cu probleme când vorbim de accesul la educație, servicii sociale, piața muncii iar uh, uh, includerea lor pe piața muncii a dus și la o reducere a salariilor pentru cei care înainte fuseseră mai bine protejați. Sistemele sociale și protecția socială, de fapt, trebuie să fie principiul după care ne orientăm atunci când elaborăm politici sociale. De aceea, credem că pilonul drepturilor sociale ar trebui să reprezinte un fel de busolă după care să ne orientăm spre obiectivele pe care dorim să le realizăm. Rămâne de asemenea un cadru foarte important pentru abordarea provocărilor viitoare de pe piața muncii, precum caracterul multidimensional al sărăciei, excluziunea socială și inechitatea socială. O altă întrebare a fost formulată în ceea ce privește locuințele sociale și problemele persoanelor fără adăpost, vă mulțumesc și pentru această întrebare. Situația locuințelor sociale se circumscrie aici și Problemele persoanelor fără adăpost uh, vizează multe state membre aici și avem nevoie de o abordare integrată. Trebuie să combinăm prevenția cu oferirea de susținere la nivel UE. Trebuie să îmbunătățim sistemul de colectare și monitorizare a datelor și mai trebuie de asemenea să includem un spectru larg de factori interesați în această luptă împotriva precarității. Sunt chestiuni importante și de asemenea trebuie să prevedem fonduri suplimentare și să facem schimb de bune practici. Aceștia fiind factorii pozitivi care, până la urmă, vor genera schimbare. Cu siguranță ne vom apleca asupra acestor teme. O altă întrebare importantă ridicată în discuție se referă la persoanele cu dizabilități. Așa cum vă spuneam deja în introducere, în cursul președinției noastre ne vom concentra asupra incluziunii sociale și a îmbunătățirii drepturilor persoanelor cu dizabilități. La finele anului trecut am sărbătorit ziua mondială a persoanelor cu dizabilități. Desigur că vrem să le protejăm și să le oferim acces egal la toate drepturile. Desigur că trebuie să aibă dreptul la o viață demnă. În cursul președinției noastre vom sublinia nevoia unei abordări orizontale, iar obiectivul nostru este de a face, de a da mai mare vizibilitate a acestei teme prin intermediul unei game mai largi de politici. Munca noastră nu se oprește aici, desigur, vrem să ne asigurăm că toate persoanele cu dizabilități își pot exercita drepturile și vom lucra la implementarea Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. Acest lucru trebuie să rămână o prioritate. Informațiile din statisticile de care dispunem și datele obținute prin consultările publice realizate la nivel de UE reprezintă o contribuție valoroasă și ne va mm, oferi date importante pentru activitatea ulterioară și aici este important să implicăm to- toți factorii interesați la nivel de Uniune, și e la fel de important să avem o abordare sistematică. Vom avea o conferință pentru evaluarea dizabilităților și finanțarea asociațiilor dedicate persoanelor cu dizabilități. Așa cum menționat anterior, conferința va fi ocazia de a dis discuta toate temele legate de implementarea Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități, chestiuni care țin de finanțarea asociațiilor, evaluarea gradului de dizabilitate, poziția pe piața muncii a acestor persoane și sperăm că vom fi în măsură să lansăm o discuție amplă pe această temă și vom încuraja și un schimb de opinii între toate statele membre. Uh, ovdje smatramo da... S-a pus uh, și o întrebare în legătură cu uh, un alt dosar pe curs la Consiliu. Aici uh, dorința, voința politică este crucială. Uh, orientările instituțiilor europene și acțiuni puternice în toate instituțiile europene, o coordonare mai bună între fonduri sunt elemente necesare dacă vrem să consolidăm acest sistem de uh, ajutoare sociale. Intervențiile uh, uh, rapide sunt uh, esențiale în lupta împotriva uh, sărăciei și excluderii sociale, care reprezintă un fel de cerc vicios. Așteptăm uh, această conferință care va fi ținută la sfârșitul primei faze a garanției pentru copii va avea loc în 17 februarie aici la Bruxelles. Rezultatele și recomandările vor uh, reprezenta informații utile pentru discuțiile ulterioare. Obiectivul acestor inițiative este de a îmbunătăți cadrul pentru protejarea drepturilor copiilor și trebuie să continuăm să lucrăm împotriva, uh, în lupta împotriva sărăciei și excluderii copiilor. Însă, trebuie să uh, acordăm uh, grijă și acces la îngrijiri de sănătate și, bineînțeles, uh, pentru uh, adăpost pentru toți copiii care sunt supuși riscului. Dacă am notat corect, am primit uh, și o întrebare în legătură cu calitatea uh, locurilor de muncă pentru femei uh, pe piața muncii după cum am spus, includerea femeilor pe piața muncii este un element cheie pentru dependența, independența economică atât a bărbaților cât și femeilor, lucru care va duce și la uh, creștere economică durabilă. De aceea este obiectivul nostru să creștem participarea femeilor pe piața muncii Trebuie să avem o abordare integrată care să includă un cadru legislativ corespunzător și să definim foarte clar rolul instituțiilor, să monitorizăm date statistice, să adoptăm strategii orientate către rezolvarea acestor probleme și, în fine, să evaluăm eficiența măsurilor care au fost uh, luate pentru a rezolva această problemă până acum. Alte, au fost chestiuni legate de provocările demografice. Deja m-am referit la acestea în uh, discursul meu introductiv, însă aș sublinia din nou aproape toate statele Uniunii se confruntă cu schimbări semnificative pe piața muncii și sunt afectate de numeroase provocări demografice. Depășirea acestor provocări este crucială dacă vrem să consolidăm convergența socială și durabilitatea creșterii economice. Când uh, vorbim despre provocările demografice, vă reamintesc că Croația a promovat acest uh, subiect. Am recunoscut uh, acest lucru ca o problemă în țara noastră și a fost introdusă în planul strategic pentru Uniunea Europeană în următoarea perioadă de 5 ani. Acest subiect este extrem de important pentru noi și sper că în timpul președinției noastre vom putea să discutăm acest, aceste aspecte mai în detaliu. Atât trendurile demografice negative, ci și politici care ar putea să îmbunătățească viața cetățenilor noștri și să le dea o, uh, un echilibru mai bun între viața privată și cea profesională. Vrem să punem accentul pe resursele umane, pe potențialul uman și politicile viitoare ale Uniunii trebuie să uh, atenueze aceste trenduri negative. În viitor, aceste politici ar trebui să acorde stabilitate și dezvoltare economică egală în toate uh, părțile Uniunii. Doar așa vom putea să uh, dăm răspunsul necesar acestor provocări. Președinția noastră este prea conștientă de aceste probleme legate de demografia în Uniunea Europeană. Suntem conștienți și de problemele de pe piața muncii și din economia europeană și de aceea sperăm să lansăm o discuție largă pentru a putea să facem schimb de experiențe, bune practici și până la urmă acest lucru ar trebui să ne ajute la formularea unor concluzii foarte concrete. Vă mulțumesc. A doua rundă de întrebări. Parcurg rapid uh, numele uh, celor care s-au înscris să pună întrebări. Doamna Tomț, domnul Casa, doamna Hrondineri, Zalewska, Danielson, Holmes, Ferrandis, doamna Lenoir, doamna Svedo, domnul Salibe, domnul Pergues și după aceea doamna Bischoff. Timpul este destul de limitat, dau cuvântul doam- doamnei Bisi și după aceea domnului Patton. Pentru că timpul este destul de limitat, trebuie să introducem o limită de timp, un minut și jumătate pentru fiecare întrebare. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Începe doamna Tomț. Hvala lepa za besedo. Eh, Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă ministru și domnule ministru, pentru prezentările dumneavoastră. Mă bucur că prioritățile dumneavoastră includ o Europa puternică. Însă o Europa puternică poate exista doar dacă uh, Europa este puternică și fiecare lanț este uh, de, are puterea verigii cele mai slabe. Avem mai multe fonduri, inclusiv fondul de, fondurile de coeziune. Um, ați menționat și fondul social. Veți fi responsabilă și de negocieri în legătură cu cadrul uh, financiar multianual. Vreau să vă, vă asigurați că fondurile pentru Fondul Social European nu vor fi reduse în contul Fondului pentru o Justiție Echitabilă. În legătură cu situația demografică, mă bucur să constat că cu toții ne dăm seama că este o problemă, însă aș dori să aud soluții. În acest context, aș dori să ne prezentați o soluție realistă în legătură cu aceste probleme demografice în creștere. Ce aveți în vedere? Știm că este în special o responsabilitate a statelor. Și ultima întrebare, ce veți face pentru a vă asigura că tinerii din state cum ar fi Croația sau Slovenia, țara mea, nu vor uh, pleca și uh, să se mute în, uh, în statele vestice? Doamna, domnul Rovinelli. Vom, domnul Casa. Vă mulțumesc pentru aceste uh, prezentări. Dați-mi voie să mă întorc la uh, aspectele deja discutate. Știți că există fonduri care ajută milioane de cetățeni comunitari, după cum sunteți conștient. Uh, felicitări echipei de negociere croate pentru abordarea creativ, constructivă în legătură cu negocierile. Uh, spiritul cooperării constructive pe aspecte tehnice a fost salutar, însă am anumite preocupări. Mă preocupă că în timpul președinției finlandeze uh, s-au transmis propuneri în Consiliu de a reduce acest buget. Ca și alți colegi, mă preocupă și uh, veștile că există o intenție de a transfera uh, chiar mai multe fonduri suplimentare de la ESF uh, către Fondul pentru o justiție, tranziție echitabilă. Acest lucru ar avea consecințe majore asupra statelor membre. Ne confruntăm cu o includere a elementelor foarte importante din ESF în cutia de negociere pentru CFM Parlamentul este foarte puternic împotriva includerii acestor elemente ca elemente de negociere. Vrem să ne asigurați că acest lucru nu va, se va întâmpla. Doamna Rovinelli și doamna Zalesca. Rondinelli. Mulțumesc. Doamnelor miniștri, prioritatea dumneavoastră Um, aș dori să știu care este și situația în ceea ce privește cele șase țări din Balcan. Pentru noi este important să uh, protejăm uh, <clears throat> drepturile sociale. Nu e un mister că lipsa de atenție atunci când au avut loc uh, precedentele aderări a generat un colaps în Uniune, dăunând și țările din Est și celor din Vest, asta și datorită formelor de dumping social care au apărut. Totuși, S-a spus atunci că piața <clears throat> ar fi corectat orice fel de distorsiune. Acum situația urmează să se repete. Ce măsuri veți uh, pregăti în cursul președinției dumneavoastră pentru a evita ca aceste dezechilibre să se uh, repete? Mulțumesc! Doamna doamna Zalewska, urmează domnul Danielson. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, doamnelor și dom- doamne și domnul ministru și uh, noi avem îngrijorări că banii din fondul de coezi- coeziune ar putea să ajungă în altă parte, să fie transferați către uh, fondul pentru justiție, pentru o tranziție echitabilă. Nu ar trebui să ne gândim în termenii unui buget redus, ar trebui să păstrăm bugetul deja existent. Și uh, trebuie găsite modalități pentru a finanța ecologizarea. Ați uh, delineat uh, prioritățile președinției croate și este important să existe priorități reale pentru a ști ce este important, ce este mai puțin important, pentru ca fondurile să fie cheltuite în mod corespunzător există uh, un concept cum ar fi excluziunea digitală. Este vorba de acces la informație, informațiile multimedia, am vorbit despre școli, însă nu uh, doar școlile sunt supuse riscului de excludere digitale. digitală. Uh, de unde vin eu, uh, uh, persoanele vârstnice pot să învețe cum să se descurce pe calculatoare la școală. Președinta întrerupe următoarea vorbitor, următorul vorbitor, domnul Danielson. Vă mulțumesc, mulțumesc ministrilor pentru prezentarea programului președinției. Pentru grupul S&D este foarte important să insistăm pe o Europa socială, pe uh, condițiile de lucru ale cetățenilor. Și mă bucur că președinția croată vorbește de importanța pilonului social. Este una dintre prioritățile dumneavoastră, mă bucur uh, și mă bucur că puneți accentul pe dialogul social și convențiile colective. Este foarte important să ajungem la Europa echitabilă, justă și durabilă și trebuie să ne bazăm pe partenerii sociali. Politica de mediu este foarte importantă pentru că va avea un rol în ceea ce privește bunăstarea cetățenilor și lucrătorilor. Comisia, când a vorbit despre Europa socială, a spus că un euro investit ne permite să uh, recuperăm ulterior 2 euro. Deci, condiții bune de muncă sunt uh, esențiale pentru a evita problemele ulterior. Este de aceea foarte important să avem o nouă strategie în legătură cu mediul de lucru. Este foarte important să avem o nouă strategie în acest sens pentru a avea o viziune globală care să ne permită să uh, prevenim bolile profesionale și problemele psihologice ale lucrătorilor. Vă mulțumesc. Holmes. And... Uh, doamna Holmes uh, și doamna Ferran, vă rog, pregătiți-vă. Vă mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc ministrilor președinției croate pentru prezentările făcute. Aș dori să vă întreb în legătură cu schimbările demografice, o mare provocare cu care ne confruntăm în Uniune. Schimbările demografice afectează echilibrul economic, social și cultural și nu garantează egalitatea de oportunități pe care trebuie să, de care trebuie să se bucure toți cetățenii, indiferent de unde provin. Eh, discutăm și despre migrația tinerilor, abandonarea zonelor rurale. Trebuie să ne asigurăm de asigurarea serviciilor sociale adecvate. Un bun exemplu ar fi o strategie națională mm, care a fost introdusă în Spania, care ar putea să fie exportată și către alte teritorii ale Uniunii Europene. Săptămâna trecută la Strasburg am văzut că unul dintre obiectivele dumneavoastră este să faceți față provocării demografice și uh, în ceea ce privește uh, părăsirea teritoriilor, cum uh, cre- aveți de gând să creați condiții mai bune pentru uh, cei care sunt uh, care, condiții de mai bune în mod med, în în mediul rural. Doamna Duda Fernandez, voi fi succintă pentru că unele dintre întrebări au fost deja puse. După cum știți, Comisia Europeană a prezentat săptămâna trecută uh, un uh, pactul ecologic european care conține măsuri pentru a combate uh, schimbările climatice, precum și o tranziție economică justă. Uh, Însă, noi, uh, socialiștii și democrații, considerăm că nu s-a uh, pus accentul suficient pe dimensiunea socială. Este foarte uh, adevărat că avem nevoie să ocrutim mediul, însă trebuie să existe acest lucru în condiții de justiție socială. Din acest moment, mi-ar, motiv mi-aș dori să aflu dacă veți ține cont de dimensiunea socială a Pactului Ecologic European. Pe de altă parte, este de asemenea adevărat că președinția finlandeză a, a avut ca prioritate o, sta, serviciile sociale. Însă acest drum către bunăstare a lăsat a, uitată o temă a, și anume a, sănătatea mentală la lucru. În condiții de precaritate și digitalizare, scade calitatea sănătății mentale. Trebuie să înaintăm spre modele de uh, lucru care să respecte atât sănătatea fizică cât și mm, psihică a lucrătorilor. Veți ține cont de acest aspect uh, în prioritățile dumneavoastră? Vă mulțumesc! Doamna Lenoir și uh, se pregătește doamna Maxwell. Mă vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă și domnule ministru. Vă mulțumesc că ați evocat viziunea dumneavoastră în legătură cu uh, munca și drepturile sociale. Comisia Europeană a dezvăluit uh, săptămâna trecută foaia de parcurs spre Europa Socială. Pentru a nu fi uitat nimeni în domeniul sănătății, Uh, statutând un uh, plan european de luptă împotriva cancerului, care este prima cauză de mortalități în numeroase state membre și creează grave probleme de sănătate la uh, muncă. o mare parte din decesele legate de muncă sunt datorate cancerului. avem, asistăm la 80 de mii de decese datorate cancerului în agravat sau provocat de către muncă, în special uh, munca în uh, timpul nopții. Ați putea să ne spuneți cum doriți să faceți în acest plan împotriva cancerului un plan ambițios, inclusiv în ceea ce privește prevenția uh, și sănătatea la locul de muncă. Doamna Maxwell și doamna Sido se pregătește. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc uh, miniștilor pentru că ne-au prezentat viziunea președinției croate Însă, după cum a spus o colegă, vedem foarte puține idei specifice. Banii sunt foarte importanți, politica socială trebuie să se bazeze uh, pe o finanțare corespunzătoare. Ați spus într-adevăr că populația îmbătrânește. Europa este pregătită să facă față acestei provocări. Trebuie să ne gândim și la durabilitatea sistemelor sociale, nu doar în diversele state, dar și la nivel european unde prioritățile, după părerea mea, ar fi să uh, îndeplinim uh, documentul 883 legat de securitatea socială. Ar fi un pas foarte bun. Uh, sunt totuși conștientă că este un subiect foarte complex și ar trebui să ne luptăm ca Fondul Social European să fie finanțat corespunzător uh, Uh, cu toate că acum există tendințe de a transfera fonduri din acestea, acestea către un fondul pentru o tranziție justă. De asemenea, uh, trebuie să acordăm o atenție evaluării persoanelor cu dizabilități și cum putem să ajutăm aceste persoane uh, o întrebare concretă, o susținere mai bună pentru femei care ar fi uh, poziția dumneavoastră în acest sens. Doamna Semero. My first question. Mulțumesc, doamnă președinte. Prima întrebare uh, este adresată uh, domn, doamnei uh, Badecovici. Vorbim despre o problemă demografică amintită în program președinției dumneavoastră. Menționați o dezbatere legată de uh, circularea creierilor Um, ca alternativă la exodul creierilor. Puteți să ne spuneți cum circulația creierilor poate fi o soluție pentru exodul creierilor și cum ar putea statele membre să uh, asigure o astfel de schimbare? Apoi, o a doua întrebare pentru domnul Aladrovici. Căci mă întreb care este poziția actuală a statelor uh, din Europa de Est în legătură cu uh, o potențială creștere a salariilor minim. Cum puteți să convingeți uh, statele uh, acestea să crească salariul minim pentru a permite un trai decent? Mulțumesc. Domnul Alavamos și domnul Saliba apoi. Mulțumesc. Doamnă președinte, voi vorbi în limba greacă de-a lungul Uniunii Europene, în ultimii ani, uh, au existat uh, strategii politice care uh, au avut rezultate. Unul dintre rezultate e munca flexibilă. Un proiect care a demarat și a devenit o formă principală de ocupare. A existat probleme însă cu acordurile de muncă colective. Am văzut asta în Grecia, unde sindicatele chiar uh, au avut dificultăți uh, majore, astfel încât a fost uh, aproape imposibil să se negocieze acordul colective de muncă. Asta a dus la schimbări majore în ceea ce privește sistemul asigurărilor sociale. Ceea ce înseamnă că contribuțiile la acest sistem au tot sporit ne ținând cont de capacitățile financiare ale oamenilor, iar acum concurăm cu alte state la acest capitol, Belgia sau altele. Ehm, deci există aici niște contradicții în ceea ce am avut ca măsuri. Da, vrem să existe oameni specializați care să-și îmbunătățească competențele, însă uh, sunt uh, oameni care uh, nu reușesc să își găsească un loc de muncă chiar dacă au absolvit o universitate și se văd nevoi să plece dintr-un stat în altul și ocupă niște poziții care nu corespund neapărat studiilor pe care le au. Următorul vorbitor, domnul Saliba. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc uh, miniștrilor pentru prezentările făcute și să le urez succes în următoarele șase luni. Una dintre prioritățile majore pentru această președinție este digitalizarea și importanța pe care Uniunea Europeană o oferă uh, Pasul viitor ce trebuie făcut pentru a deveni mai competitiv pe această piață și pentru a avea mai multe oportunități. Însă, dincolo de uh, flexibilitatea pe care digitalizarea a adus-o pe piața muncii, ea a creat și noi provocări și dificultăți părți. Printre acestea, putem aminti uh, un fenomen la care am uh, asistat și anume uh, un număr sporit de cazuri de tulburări mentale și toate acestea din cauza noilor realități. Întrebarea mea este așadar următoarea. Parlamentul European deja a început să discute importanța de a introduce uh, Uh, dreptul uh, de a te deconecta digital. Este un drept care poate fi dat lucrătorilor uh, astfel încât să beneficieze și ei de pe urma unei mai bune calități a vieții și să petreacă astfel mai mult timp cu familia. Care sunt intențiile dumneavoastră așadar în legătură cu acest aspect? Și apoi o nouă realitate este uh, una care îi vizează pe um, lucrătorii de pe platforme. Din păcate, nu există un regulament uh, european care să îi uh, vizeze. Mulți dintre ei sunt considerați ca lucrători independenți. Prin urmare, care sunt intențiile președinției pentru acești lucrători? doamna Bishop să se pregătească, era acum domnul Burglez. Mulțumesc foarte mult uh, că mi-ați dat cuvântul. Am salutat uh, prezentările dumneavoastră și am două întrebări. Mai întâi aș vrea să știu ce va face președinția croată pentru a include dimensiunea socială uh, pe lângă pactul ecologic uh, și alte politici uh, care afectează piața internă. Ce priorități, ce ambiții aveți în ceea ce privește schimbările demografice? E ceva ce aș vrea să detaliați. În ce domenii specifice de politici naționale sau europene credeți că este posibil să aducem schimbare? Pentru că e clar, vorbim despre o dezbatere cuprinzătoare, nu există soluții simple, uh, Uh, doar lansăm anumite uh, procese. Firește, înțeleg asta, dar având în vedere care este situația, cum uh, credeți că putem aduce schimbarea acolo unde este ea necesară? Și apoi, un ultim element cheie pentru comisia noastră, mi-ar, mi-aș dori să știu cum intenționați să îmbinați lupta cu schimbarea climatică și egalitatea de gen pe piața uh, muncii, fără să înlocuiți uh, politicile pentru familie cu uh, politicile sociale. Doamna Reșov și doamna Bisef, vă rog să vă pregătiți. Stimate doamnă ministru, domnule ministru, mulțumesc pentru prezentarea detaliată a programului dumneavoastră. Ați auzit că pentru noi aici în Comisia pentru Ocupare regulamentul cu privire la coordonarea sistemelor uh, sociale este unul foarte important și eu în calitate de raportoare aș dori să subliniez încă o dată acest lucru. Domnul ministru spunea că sub președinția finlandeză a fost uh, evidențiată încă o dată importanța pentru cetățenii acestui regulament pentru că uh, Sigur, toți își doresc uh, personal calificat din alte state membre, dar atunci când este vorba de drepturi și prestații, toată lumea este ceva mai reținută și <clears throat> ajunge aici la o reglementare bună este esențial pentru Europa socială, care trebuie să arată că își dorește să susțină mobilitatea echitabilă. Și de aceea, fiind printre ultimii vorbitori, eu v-aș întreba dacă pe o scară de la 1 la 6 a trebui să aștept, descrieți cât de mari sunt ambițiile noastre pentru a finaliza acest dosar, m-aș bucura pentru un scurt răspuns în acest sens. Mr. Pattern, uh, get ready. Doamna Lizin și domnul Pattern. Anche i signori ministri, volevo dar loro anche il benvenuto per questo semestre. Il prim- Mulțumesc că um, bun venit, domnilor ministri. Eu vin din regiunea Friulia-Veneția, Giulia, deci suntem aproape vecini. Și, și vin dintr-un sat numit Buie și la dumneavoastră în țară există un sat cu același nume, ceea ce înseamnă că avem multe lucruri în uh, comun în ceea ce privește teritoriile. Eu am apreciat uh, prioritățile dumneavoastră, care sunt prudente și concrete. Însă, aceste se vor lovi cu dificultăți în ceea ce privește cadrul general uh, a legislației europene cadrul politicilor declarate și de aceea aș dori să știu care vor fi acțiunile dumneavoastră cu privire la următoarele teme. Chestiuni complexe a lucrătorilor transfrontalieri și mobilitatea transfrontalieră. <clears throat> care vor fi propunerile dumneavoastră în ceea ce privește problema demografică promovarea familiei sau stimularea imigrației. Noi vedem care sunt efectele rutei balcanice de aproape <clears throat> și cred că aici se impune găsirea de soluții concrete. Respectarea unei dezvoltări echilibrate și durabile a Uniunii, care să țină cont de specificul și necesitățile fiecare acestui stat membru și a cetățenilor săi. Cum vreți să interpretați rolul acestui mediator neutru pe care ați spus că uh, doriți să-l asumați, pentru că, din păcate, nu puteți fi neutri. Mulțumesc, domnul Patton. Mulțumesc, aș dori și eu să vă felicit pentru președinție și să vă urez uh, succes. Uh, Croația e o țară minunată, am fost de foarte multe ori acolo, iar la Zagreb se găsește muzeul meu preferat din lume, uh, Muzeul Relațiilor uh, Destrămate. Pentru uh, ce din Regatul Unit pare o temă foarte de actualitate. Sper că data viitoare când voi vizita muzeul va exista o cameră dedicată acestei relații care s-a destrămat, Brexitul. Eu cred că ați primit o listă foarte lungă deja de întrebări din partea acestei comisii, ca să nu mai zic uh, și de altele. Mă întreb care va fi atitudinea dumneavoastră însă față de Marea Britanie după finalul săptămânii viitoare. Uh, noi avem niște recorduri în ceea ce privește uh, piața muncii, salariul minim uh, și așa mai departe. Oare veți avea suficient timp să ne spuneți de ce ar trebui să urmăm standardele Regatului Unit în acest domeniu sau ne veți spune că va trebui să vă axați pe propriile dumneavoastră probleme? Mulțumesc. Cea de-a doua rundă de răspunsuri acum. Cine dorește să începă? Vă rog. Stimați uh, eurodeputați, vreau să vă mulțumesc pentru această a doua rundă de întrebări. În principal, pentru că nu prea avem mult timp la dispoziție, având alte angajamente, atât eu cât și doamna Bedecovici. Uh, voi fi succint, însă voi încerca să răspund la toate întrebările. Vă voi oferi răspunsuri uh, în ordine cronologică. N-am răspuns la întrebarea legată de regulamentul 883, mm, care vizează digitalizarea, o întrebare ce mi-a fost adresată în prima rundă. Uh, în ceea ce privește acest aspect, firește susținem uh, schimbul de date, uh, digitalizarea, schimbul de informații uh, pe care îl promovează acest regulament, însă în acest moment s-ar putea să nu existe posibilitatea ca toate statele membre să fie incluse în schimbul de informații. Aceasta este o provocare până la urmă care poate să aibă impact asupra punerii în aplicare în statele membre. În ceea ce privește Fondul Social Plus și Fondul pentru o tranziție echitabilă, în mod uh, firesc, Nu dorim să aducem daune Fondului Social European Plus din cauza altor activități sau fonduri și obiectivul nostru este ca pe viitor, la viitoarele negocieri, să luăm ca factor important în calcul acest fond social european plus. Uh, firește, totul se leagă de cadrul financiar multianual, însă sperăm că dacă se încheie negocieri în legătură cu CFM, vom avea toate elementele pentru a programa așa cum trebuie viitoarele programe, inclusiv uh, FSE+, care credem noi ar trebui să-și păstreze dimensiunea uh, socială. O dimensiune care uh, practic ridică nivelul educației, a incluziunii sociale și al digitalizării, de asemenea, în anumite state membre. Acum, extinderea. Dacă vorbim despre acest subiect, trebuie să reținem că din perspectiva Croației, extinderea e un uh, fenomen uh, pozitiv, iar ceea ce am încercat noi să facem uh, la modul informal pentru a include statele care încă nu sunt state membre, de, prin activitățile uh, Consiliului uh, EBSCO este să ținem acest Consiliu EBSCO informal la Zagreb și apoi, pe lângă acest Consiliu, să purtăm Uh, discuții cu ministrii muncii din statele din Balcanii Occidentali pentru a putea să ne apropiem ideile și să îi implicăm în activitățile instituțiilor europene. Cât privește incluziunea uh, digitală, de exemplu, a vârstnicilor, cred că trebuie să dezbatem cu toții acest subiect, căci este foarte important. Noi avem, firește, niște intenții bune care merg spre digitalizare. Uh, toți actorii interesați sunt pentru uh, acest uh, demers. Și e clar că e ceva ce ne e aproape și un lucru pe care îl vom încuraja. Cât privește dimensiunea socială a pactului ecologic, Credem că atât Fondul pentru o tranziție echitabilă cât și uh, FSE Plus vor putea crea niște dimensiuni sociale noi legate de pactul ecologic și de această tranziție înspre o economie ecologică, pentru că până la urmă există aici un potențial de a crea noi locuri de uh, muncă sau, pe de altă parte, de a corecta niște dezechilibre pe piață. Prin FSE Plus și prin Fondul pentru Tranziție Echitabilă vom încerca să luăm în calcul dimensiunea socială a pactului ecologic, astfel încât să luptăm cu efectele negative. Sănătatea mentală pe piața muncii este cea de-a doua prioritate a noastră până la urmă. Aici vorbim despre echilibrul dintre viața profesională și cea privată și credem că cea de-a doua prioritate ne va putea permite să discutăm deschis despre sănătatea mentală, despre uh, starea de bine la locul de muncă, despre uh, posibile situații unde toate acestea sunt puse în uh, pericol. Schimbările acestea se petrec într-un ritm foarte accelerat pe piața muncii și asta afectează și ceilalți uh, parametri, atât viața profesională cât și cea privată și credem că prin cea de-a doua prioritate a noastră uh, pe care vom aminti în Consiliul EBSCO, uh, vom putea să încurajăm o dezbatere legată de aceste subiecte, firește, cu dorința de a prioritiza uh, sănătatea mentală la locul de muncă. Apoi, o întrebare a fost legată de durabilitatea sistemelor sociale din Europa. E o provocare cu care ne confruntăm cu toții și trebuie să vorbim despre asta acum și pe viitor. Și asta mai ales atunci când vorbim despre sistemul de pensii sau uh, despre beneficiile sociale, despre uh, sistemul de sănătate și așa mai departe. Durabilitatea acestor uh, sisteme va fi pusă la încercare de vremurile care ne așteaptă. Din perspectiva președinției noastre, trebuie să ne axăm pe aptitudini pentru că dacă deschidem uh, discuția legată de aptitudini și creăm noi aptitudini pe piața muncii, vom putea aduce un plus de valoare uh, pentru uh, economie pe ansamblu, pentru lucrători și vom putea uh, forma pe termen mediu sau pe termen uh, lung uh, o economie a bunăstării. Abilitățile sunt o soluție, nu o soluție neapărat cuprinzătoare, dar o soluție pentru durabilitatea acestor sisteme. Când vine vorba despre uh, Uh, rezultate. Uh, așteptăm rezultatul consultărilor acum între uh, comisii și partenerii sociali în legătură cu salariul minim și pot să spun că încurajăm consultări tripartite, încurajăm dialogul social și că vom face tot posibilul pe durata președinției pentru ca dialogul social să reprezinte o abordare comună în toată Uniunea Europeană. Să fie un element pe care să-l reținem pe durata punerii în aplicării a uh, elementelor sociale. În ceea ce privește piața muncii, cred că am parcurs toate întrebările, cu excepția celor pe Uh, al doamnei Bischoff, când ați spus că trebuie să dau o notă între 1 și 6, nu mi-ați spus exact ce înseamnă 1 și ce înseamnă 6, însă dacă vorbim de 6 ca fiind uh, cea mai mare probabilitate, atunci să zicem că dăm această notă, deși tensiunile vor fi mari în jurul acestui uh, dosar. Mulțumim, doamna Bedecovici, acum. Mulțumesc. Voi încerca și eu să grupez uh, întrebările dumneavoastră din nou uh, pe câteva domenii. Cele mai multe întrebări uh, au vizat provocările demografice. Asta mă bucură, pentru că în discursul meu de introducere am spus deja că recunoaștem faptul că demografia este o problemă nu doar în Croația, Uh, ci și în uh, celelalte state ale Uniunii Europene. Prin urmare, mă bucur că credem uh, la fel și că și dumneavoastră reprezentanți ai altor state aveți aceeași părere. E bine de uh, știut uh, că vrem cu toții să facem pași pozitivi în direcția cea bună pentru a rezolva această problemă. Atunci când vorbim despre probleme demografice în general, și atunci când vorbim despre situația din uh, toate statele Uniunii Europene, trebuie să înțelegem că nu toate statele Uniunii Europene au aceleași provocări în ceea ce privește demografia. Asta înseamnă, deci, că orice recomandare pe care o vom avea trebuie să fie flexibilă și trebuie să țină cont uh, factor local și regional. În același timp, uh, recomandările trebuie să vizeze îmbunătățirea situației uh, Uh, în întreaga Uniune. Mobilitatea tinerilor uh, a fost un subiect adus în discuție ca fiind legat de uh, demografie. Mai ales mobilitatea în rândul tinerilor sau în rândul oamenilor activi. E un subiect la care s-a referit și colegul meu. Deci dacă vrem să găsim o soluție la această problemă, Trebuie să reținem faptul că Uniunea Europeană se bazează pe conceptul de mobilitate și pe principiul libertății de uh, circulație a cetățenilor săi. Trebuie de asemenea să reținem și faptul că mobilitatea cetățenilor Uniunii Europene este unul dintre drepturile fundamentale uh, pe care Uniunea Europeană, pe care Uniunea Europeană le garantează. Uniunea Europeană își dorește să elimine toate obstacolele din calea mobilității uh, forței de muncă. Prin urmare, vom promova mobilitatea și uh, migrația? În acest context, este deci foarte important să înțelegem că uh, mobilitatea oamenilor e unul dintre drepturile fundamentale și una dintre libertățile fundamentale ale cetățenilor Uniunii Europene. Cu siguranță vom pune accent pe a asigura un mai bun echilibru între viața profesională și viața privată, și ne vom axa pe convergența demografică. Încercăm să ajungem la un nivel uh, egal de dezvoltare demografică în toate statele Uniunii Europene. Mai mulți eurodeputați au subliniat faptul că subiectul demografiei este unul în legătură cu care abia am început discuțiile. E un subiect care eh, de-abia a fost trecut pe agenda strategică a eh, Uniunii eh, Europene. Doamna Șuița, comisarul croat și vicepreședinte al Comisiei, este ocupă de acest domeniu. Președinția uh, noastră intenționează să uh, lanseze o discuție vastă și cuprinzătoare în legătură cu provocările demografice. Vrem să promovăm niște politici care să îmbunătățească calitatea uh, vieții, să îmbunătățească echilibrul dintre viața profesională și viața privată și să consolideze viața de familie. Iar având în vedere faptul că de suntem la începutul acestui proces, Mai întâi trebuie să analizăm situația actuală, problemele actuale cu care ne confruntăm pe plan național și pe plan european. Trebuie să analizăm totul, după care, în baza rezultatelor acestei analize, vom putea să venim cu niște concluzii. područjima i općenito za mlade i općenito S-a pus și o întrebare în ceea ce privește tinerii din zonele rurale, de modul în care să uh, încercăm să îi păstrăm acolo și de problema mai generală a plecării creierelor. Mă bucur că ați ridicat în discuție această chestiune. Problemele tinerilor care trăiesc în uh, zone rurale și în zone îndepărtate a fost recunoscută ca una de care trebuie să ne ocupăm. Trebuie să fim conștienți că astăzi tinerii au multe oportunități noi pe care tinerii din alte vremuri nu le aveau. Trăim în secolul 21. Totul e la dispoziție. Sunt multe activități în care se pot implica tinerii. Iar într-un astfel de context, sigur că tinerii sunt mult mai mobili decât uh, erau tinerii de pe vremuri. Pot circula liber în alte state, pot studia în alte state, pot uh, să frecventeze universități și să se formeze și informal au dreptul de a alege în baza propriilor interese. Deci, trebuie să ținem cont de faptul că tinerii din Europa de astăzi, modernă, se confruntă totuși în continuare cu probleme precum lipsa locurilor de muncă, incluziunea socială și noi tendințe care uneori le îngreunează viața, asta mai ales dacă trăiesc în zone rurale sau zone izolate. De aceea am definit trei priorități importante care vor constitui nucleul activităților noastre în ceea ce privește toate acțiunile care țin de tineret. În primul rând, tinerii care trăiesc uh, în zone rurale și zone izolate. Vom încerca să abordăm problemele cu care se confruntă aceștia, nevoile lor și vom încerca să analizăm măsuri transsectoriale necesare pentru abordarea acestor probleme. Cea de-a doua temă de care ne vom ocupa este de a conștientiza tinerii prin mai multe informații. Vom discuta mai multe la întâlnirea Consiliului uh, pentru, tineri, tine, pentru tineri și sport. Și altă măsură se referă tot la menținerea tinerilor în zonele rurale și abordarea plecării creierelor. Aici Trebuie stimulat dialogul între tineri și vom avea rezultatele cel de-al șaptelea ciclu în cadrul acestui dialog, pentru că tinerii trebuie implicați în procese decizionale și vom propune adoptarea unui document separat sub forma unei rezoluții. Și, în fine, aș dori să mulțumesc unui uh, eurodeputat care a menționat într-o manieră um, foarte prietenoasă brandul nostru important la Zagreb, un muzeu. Mă bucur că ați avut ocazia să vizitați acel muzeu. Pe de altă parte, ne pare rău că Regatul Unit părăsește Uniunea, dar respectăm voința exprimată de cetățenii britanici și, desigur, sunteți în continuare întotdeauna bineveniți în Croația și în capitala noastră. Mulțumesc foarte mult ambilor uh, distinși uh, invitați pentru prezentarea priorităților președinției croate. Mulțumesc pentru răspunsul dat tuturor întrebărilor specifice care cred că arată interesul um, membrilor noștri pentru portofoliul nostru comun. Mult succes pentru că aveți planuri ambițioase și evident ne dorim să cooperăm. Thank you. Thank you. Bye. And now, if you allow me to... Și acum, dacă îmi permiteți, vom reveni la primul punct de pe ordinea de zi, adică adoptarea ordinii de zi. Am um, auzit cu toții ce a avut de spus domnul Patton în ceea ce privește Brexitul. M-am gândit la acest lucru și voi spune câteva cuvinte pentru început uh, cu privire la întreaga procedură care a condus la formularea acestei scrisori și nu a unui aviz procedura a fost aleasă în baza regulii 56 și, după cum știți, inițial am vrut să redactăm un aviz așa cum procedăm în mod normal, cu raportor, raportor din umbră și așa mai departe, însă calendarul a devenit foarte strâns datorită evoluțiilor din Regatul Unit. Apoi, coordonitorii, pe 24 octombrie, au căzut de acord asupra unei maniere flexibile de lucru și iată, acesta este rezultatul uh, o adresă elaborată de către coordonatori. Această flexibilitate ne-a permis să reflectăm în această scrisoare și ultimele evoluții din Regatul Unit. De aceea, cred că procedura a fost democratică și pe deplin transparentă, dar am putea avea totuși o scurtă discuție înainte de vot. Acum avem practic două opțiuni. 1. Un scurt schimb de opinii astăzi la ora 11 sau 11 și un pic, vor putea interveni coordonatorii sau pe cine alegeți din partea grupului dumneavoastră, plus domnul Patton, pentru că dânsul a fost cel care a ridicat în discuție acest punct și opțiunea B ar fi un scurt uh, schimb de opinii astăzi uh, la ora 14.30 cu aceeași componență de participare coordonatorii și domnul Patton sau altcineva pe care îl alegeți în locul coordonatorilor. Și am putea vota fie acum dimineața sau după discuția de după amiază. Acestea sunt cele două opțiuni. Prefer probabil opțiunea A. N-ar dori și altcineva să se exprime părerea în acest domeniu. Domnule Peten, mulțumesc. Eu mi-am prezentat deja comentariile. În primul rând, vă apreciez flexibilitatea. Nu e ușor lucru. Personal aș prefera cea de-a doua opțiune după amiază, pentru că poate unii nu știau că vor avea posibilitatea să vorbească. Deci dacă ar fi să alegem foarte rapid, sunteți uh, pentru opțiunea a doua? Doamna Iongherius, eu prefer prima opțiune pentru că altfel vom împărți sesiunea de vot și nu știu câte persoane vor fi disponibile să voteze după amiaza. Cred că nu avem altă opțiune decât opțiunea A. Domnul Radke, mulțumesc. Eu cred că trebuie să votăm pentru că cu toții avem un calendar foarte strâns și voturile joacă în agenda noastră zilnică un rol important și nu cred că putem aștepta din partea colegilor să schimbe toate programele. Altcineva? Deci, prima opțiune și începem acum. Vom da cuvântul uh, reprezentanților uh, grupurilor politice, fie coordonatorii, fie altcineva pe care îl desemnați ca grup. Începem cu domnul Radke. Discuția înainte de vot. De ce nu votăm pur și simplu? Ce să mai discutăm? Asta a fost opțiunea A pe care ați ales-o de a, avea, de a avea o scurtă discuție legată de chestiunea ridicată în discuție de domnul Patton pe procedură. Domnul Păslaru, vă rog. I understood that this is option A, so... Ok. Eu înțelegeam că asta este opțiunea A. Cu toții am înțeles acest lucru, nu? Eu, de fapt, vreau să votez acum. Dar acestea nu erau opțiunile. Nu era opțiunea A. atunci declarația mea, Bre- Regatul Unit uh, a decis să iasă din Uniune și eu sunt pentru a vota. Deci a treia opțiune sau ce de a evita o discuție și a de vota imediat. Schimb de opinii cu privire la aceste trei opțiuni. Eu credeam că acest lucru a fost contribuție domnului Ratke la dezbatere. Eu timpul meu de vorbire îl voi acorda colegului care a redactat opinie, domnul Păslaru. Deci începem imediat. Deci înțelegem cu toții că acum avem o scurtă discuție după care trecem la vot. Domnule Păslaru, vă rog. Pizarro, îmi cer scuze. Eu um, propun să fim de acord cu scrisoarea redact- astfel cum a fost redactată, care oglindește raționamentul, dar și reținele pe care le avem la trecerea de la acordul precedent la actualul acord. Drepturile lucrătorilor inițial fuseseră cuprinse în anexa 4, iar acum doar într-o declarație politică. O declarație politică nu echivalează cu uh, o prevedere chiar inclusă în anexă și de aceea avem uh, rețineri aici. Dacă perioada de negociere nu va fi am, extinsă, există pericolul ca la finalul anului 2020 să ne aflăm într-o situație de Brexit uh, fără acord. Și asta face ca poziția noastră să fie similară cu cea exprimată ieri de reprezentantul Regatului Unit. Flores împărtășește reținerile noastre și cred că este absolut necesar ca Parlamentul împreună cu Comisia și Consiliul să facă în așa fel încât în toate negocierile pe viitoarele relații între UE și Regatul Unit să fie neapărat incluse și drepturile sociale și drepturile lucrătorilor. Mulțumesc! Domnule Radke sau altcineva din partea grupului dumneavoastră? Mulțumesc că nu trebuie să mai uh, ex, mai exprim uh, pe larg. M-am redactat împreună această scrisoare, nu au existat distensiuni. E clar care sunt interesele UE și ale acestei comisii, de aceea Um, vom uh, vota această, uh, um, această scrisoare. Domnul Păslaru, mulțumesc. Aș uh, dea cuvântul doamnei Seme care a contribuit la redactarea scrisorii. În calitate de raportor din Umbră Renew, am pus accentul pe tema tineret. Există în continuare incertitudine pentru solicitanți după perioada de tranziție în ceea ce privește participarea la viitoare programe precum Erasmus Plus și avertizăm că este important să menținem această posibilitate de extindere a perioadei de tranziție după 2020 pentru a evita scenariul de Brexit fără acord și consecințe catastrofale asupra oamenilor și companiilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna zipen din partea versilor? sau doamna Hansen? Brexit are potențialul să reducă drastic drepturile lucrătorilor. Trimiteri la condiții legale au fost înlăturate din acordul de retragere și angajamentul UE pentru a menține standardele sociale nu este obligatoriu. Există un risc mare ca companiile britanice să reducă drepturile lucrătorilor pentru a concura cu un legal într-o cursă spre condiții din ce în ce mai proaste. <clears throat> în plus a spus că nu se dorește extinderea perioadei de tranziție după 2020. În situația în care Guvernul britanic a reușit să înlocuiască legislația UE cu legislație britanică, ceea ce se poate întâmpla foarte bine. Ne vom confrunta cu un um, nou deal. Drepturile lucrătorilor nu pot fi sacrificate, însă acest acord de retragere um, fără scrupule, tocmai oferă Regatului Unit uh, posibilitatea să facă acest lucru. Trebuie să ne asigurăm că drepturile lucrătorilor în Regatul Unit sunt asigurate atât acum cât și pe viitor. Acum, doamna Jame sau altcineva din partea grupului dumneavoastră? Je ne partage pas. Eu nu împărtășesc de rog ce se scrie în această rezoluție. Multe dintre critici sunt nejustificate, în special la adresa guvernului. Eu cred că trebuie să respectăm decizia britanicilor și nu sunt sigură că îngrijorările unora sau altora sunt fondate. Nu este vorba aici de a pune bețe în roate și să împiedicăm Uniunea sau, mă rog, poporul britanic să iasă din Uniunea Europeană, după cum a decis, și nu mă îndoiesc că, că suntem alături uh, și că trebuie să fim uh, responsabili și să uh, înființăm noi relații comerciale cu Uniunea Europeană și cu restul statelor din lume. Doamna Rafalska. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate doamne, stimați domni, grupul meu politic, ECR, susține această scrisoare și problemele semnalate acolo, pentru că vorbim întotdeauna despre asigurarea intereselor cetățenilor Uniunii Europene și cele mai importante prevederi se referă la lucrători și la protecția muncii. Mulțumesc, domnul Willumsen. Poziția noastră este aceea că cetățenii din Regatul Unit au decis să părăsească Uniunea Europeană și o respectăm. Întrebarea este ce relație să avem în viitor și pentru noi este perfect clar că avem nevoie de o relație unde să nu apară situații de dumping uh, în ceea ce privește salariile sau standardele sociale și acest lucru se exprimă foarte clar în scrisoare și de aceea o susținem. Și acum, domnul Patton, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Chestiunea pe care am ridicat-o în discuție uh, pe, o, privind ordinea de zi am făcut-o pentru că în scrisoare se spune că Comisia a dezbătut această uh, chestiune, ceea ce nu s-a întâmplat. Um, nu, nu, am av- nu consider că am avut suficientă flexibilitate pentru că personal nu am uh, a avut uh, posibilitatea să contribuie la această scrisoare și uh, procedura aleasă nu mi-a permis să fac acest lucru. Deci aici cred că e vorba de un deficit democratic. În ceea ce privește fondul scrisorii, au fost uh, probleme care, evident, uh, Comisia are dreptul să le dar sunt și unele cu care nu pot fi deloc de acord. Mi se pare că uh, își depăsește oarecum uh, prerogativele în ceea ce privește opinia care a fost solicitată pe acordul de retragere în mod specific și a venit cu un fel de declarație politică și această comisie încearcă să impună reguli și regulamente asupra unui membru care va fi părăsit Uniunea, ceea ce nu este îndreptățit să facă acest lucru. Eu cred că Regatul Unit are standarde ridicate care țin de calitate, salariu minim și cred că Uniunea Europeană ar trebui să uh, aibă încredere că aceste lucruri vor continua. Și uh, de aceea, chiar dacă susțin acordul de retragere, nu voi susține această scrisoare. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și domnului Patton. Nu Vedeți așadar că toată lumea a a făcut precizările pe care le-a considerat necesare și datorită faptul, doar faptul că dumneavoastră nu sunteți de acord cu această scrisoare nu face acest lucru ca fiind nedemocratic, pentru că s-a stabilit în baza procedurii articolului 56 și după cum ați văzut, am permis această dezbatere înainte de vot. Mai mult nu pot face, domnule Peten. Mulțumesc tuturor pentru că ați fost atât de constructivi. Și acum uh, trecem la sesiunea de vot. Votăm uh, cu vot electronic. Primul vot se referă la pentru European de Ajutare la Globalizare. Electronic votes. Vot electronic. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. Vă mulțumesc. Trecem acum la scrisoarea legată de încheierea acordului de retragere a Regatului Unit, adică Brexit. Vot electronic, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Vă mulțumesc. Acum punctul 10, descărcarea pe 2018 pentru Eurofound. Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă. Okay, amendment 1 in normal vote. Amendamentul 1 pot prin ridicarea mâinii cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. We go to the compromise B. Trecem la compromisul B. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Este partea, acum partea a doua a amendamentului 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul E. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 și 22 pentru, împotriva, abțineri, respinse. Votul final acum, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Punctul 11, uh, descărcarea pentru Agenția Europeană pentru Sănătate, OSHA, uh, la locul de muncă, amendamentul 1 pentru împotriva abțineri respins, compromisul A. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B. Compromisul B. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 13 pentru, împotrivă, abțineri respins, compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 18. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 și 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Iar acum votul final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Punctul 12 acum, ETF. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul A. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 11 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 13 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 14 respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 și 17 pentru, împotrivă, abțineri respins. Vot cu apel nominal pe întregul aviz. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Punctul 13. Amendamentul 1, 1, amendamentul 1 pentru împotriva abțineri respins, amendamentul 2 pentru împotrivă, abțineri, respins. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și vot cu apel nominal pe proiectul de aviz. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Punctul 14 acum. Amendamentul 1 pentru abțineri împotrivă se adoptă, 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă, compromisul 1 cine este pentru, împotrivă abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromis, îmi cer scuze. Amendamentul 25, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm amendamentul 25, prima parte. S-a deschis votul. Disclosed. S-a închis votul. Respins. Partea a doua. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respinsă. 27. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 31 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 35, amendamentul 35. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 38. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot cu apel nominal pe aviz, pe proiectul de aviz, s-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă. Trecem la punctul 15. Consola nu funcționează. Can we repeat the vote? Se poate relua votul. S-a deschis votul pe ultimul aviz votat. S-a închis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Punctul 15, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 17 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 18 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 19 pentru, împotriva abțineri, respins. 20 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 21 și 22 pentru, împotriva abțineri, respins. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și uh, se adoptă. Foarte bine.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 Trebuie să trecem mai departe sau să ne întoarcem la punctul 2. Comunicările președintei, după cum probabil ați observat, interpretarea este în cele 20 de limbi ale profilului lingvistic al comisiei noastre. Avem o uh, comunicare în legătură cu uh, dialogul economic Econ Ample, în legătură cu strategia anuală de um, creștere durabilă. Va, acest dialog va avea loc luni, 27 ianuarie, între ora 14 și 17.30 uh, cu comisarii Gentiloni și Schmidt. Va fi urmată de o sesiune Econ în legătură cu uh, pachetul fiscal pentru semestrul european de la ora 17.30 până la ora 18.30. Cred că cu toții ați fost uh, informați prin e-mail în legătură cu această reuniune suplimentară. Al treilea punct, modificarea uh, datelor reuniunilor comisiei, comisiei noastre în februarie în legătură cu uh, săptămâna organizarea comisiilor, uh, ni s-a cerut să anulăm cele două jumătăți de zi în, da, în, din 19 februarie. Slotul nostru din 18 rămâne neschimbat ca și compensație. Comisia Ample poate să primească un slot suplimentar în 17 februarie după masă, dacă este necesar ceea ce ne aduce la datele următoare. Luni 17 februarie după masă, marți 18 februarie între 5 și 15 pm și 9, 7 pm și joi 20 februarie. Vom începe dimineața și vom uh, termina după masa adoptarea uh, proceselor verbale ale reuniunii din 4 decembrie. Dacă aveți comentarii, dacă nu, atunci putem să le considerăm adoptate. Punctul 5. Uh, raporte, raporte în legătură cu negocierile conform uh, articolului 74.3. Vom asculta pe domnul raportor Casa în legătură cu, în legătură cu SF+. Da, vă mulțumesc, voi fi foarte succint. După cum știți, acest, uh, aceste discuții au fost încheiate în prima lectură în mandatul anterior. Parla- mandatul Parlamentului pentru negociere a fost confirmat de un vot în această comisie în uh, octombrie 2019. Înainte de vacanța de Crăciun am avut un prim trialog. La prima reuniune, colegiuitorii au, uh, și-au subliniat prioritățile ne-am întâlnit și cu echipele tehnice pentru a începe munca asupra posibilelor soluții care urmeau să fie validate la nivel politic. Am uh, spus foarte clar în, uh, și în reuniunea de astăzi că noi suntem, ne opunem includerii elementelor importante din ESF Plus în cutia de negociere Vom continua să uh, lucrăm în, cu raportorii CFM din Comisia Bugete pentru a ne asigura că uh, drepturile Parlamentului din tratate sunt apărate. Prima întâlnire a avut loc lunea trecută și echipa noastră de negociere uh, face, înregistrează progrese excelente pe aspectele tehnice. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații, domnule Casa, iar acum îi dau cuvântul doamnei Maxova în legătură cu uh, detașarea uh, șoferilor. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte... Mulțumesc. Stimați colegi, Permiteți-mi să fac un rezumat al uh, ultimelor evoluții în legătură cu pachetul mobilitate, mai ales în ceea ce privește detașarea șoferilor. Pe 11 decembrie 2019 a avut loc cel de-al patrulea trialog uh, care a vizat cele trei părți ale pachetului și uh, pe durata negocierilor care au fost foarte lungi, am ajuns mai multe acorduri, mai ales în domeniile următoare. Armonizarea regulilor de transport rutier internațional, Ne-am gândit și la categoria detașării uh, lucrătorilor, uh, mai precis a șoferilor. Aici am uh, vorbit de schimburile intergrup. Am discutat și despre regulile care vizează transportatori din statele terțe și acum pachetul va ajunge să uh, fie discutat în cea de-a doua lectură. Uh, am primit din partea secretariatului și a colaboratorilor uh, mei uh, o informație și anume că comisia noastră nu va mai fi uh, implicată în negocieri. Pe 21 ianuarie s-a ajuns la vot în comisia TRAN, 27 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă Pe 21 aprilie este prevăzut un nou vot. La reuniunea plenară, pachetul ar trebui să fie votat în luna mai, cel târziu în iunie. Ce e important aici de reținut este uh, poziția Consiliului față de uh, chestiunile esențiale, care se apropie foarte mult de cea a Parlamentului. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, mulțumim și că ați fost succintă. Domnul Vincent, aveți ceva de spus în legătură cu acest dosar? Da, foarte succint aș vrea să spun uh, în numele uh, uh, stângii că ne-am fi bucurat să nu existe derogări de la regulile de detașare existente deja. Cu toții știm că au fost negocieri lungi, că s-a muncit mult pentru redactarea acestui pachet și din acest motiv E destul de nefericită situația conform căreia noul uh, vicepreședinte al Comisiei, domnul Dubrovski, încearcă să submineze acordul la care s-a ajuns între colegiuitori. Comisia susține că uh, reîntoarcerea obligatorie a vehiculelor este o contradicție uh, pentru decarbonizare și pentru tranziția ecologică. După părerea mea, astea sunt prostii. Dacă anumite companii uh, fac cabotaj în alte state membre pe durata 8 săptămâni, să spunem, ele pot să-și înființeze și companii în acele state fără niciun fel de problemă. Deci acesta mie nu mi se pare un argument care să aibă ceva de a face cu tranziția ecologică. Îngrijorător este faptul că Comisia spune practic că lupta împotriva fraudei și a dumpingului social nu pot să meargă mână-mână cu o tranziție ecologică. Ori noi vrem să subliniem foarte clar că, după părerea noastră, nu putem fi de acord cu această poziție a Comisiei. Mulțumim. Spune doamna președinte, acum uh, domnul Ratke. Da. On the minimum requirement. În legătură cu cerințele minime pentru uh, timpul maxim de condus zilnic și săptămânal. Dirty, but, uh, in... Voi face totul în limba germană. Trilog. După cel de-al patrulea trialog și 10 ore de negociere, cu toții eram atât de obosiți încât în sfârșit s-a ajuns la un compromis Deci, din punctul meu de vedere, uh, un bun compromis este acela unde toată lumea trebuie să renunțe la ceva. Acum, sigur, am putea discuta unde ne-am fi dorit mai mult, dar cert este că acum, iată, avem în sfârșit un rezultat și este și ușor de prezentat. Pentru noi este important ca în ceea ce privește cadrul de referință de două săptămâni pentru uh, perioadele de conducere pentru șoferi să <clears throat> nu se fi clătnat nimic, în continuare e nevoie de astfel de pauză după două săptămâni. <clears throat> Acum, um, la solicitarea Consiliului se pot introduce două pauze uh, scurtate, dar există reglementări separate în acest uh, sens. Și numai în afara propriei țări. În ceea ce privește <clears throat> tahografele. Există un plan în etape ca acest lucru să se realizeze până în 2025, un punct care pentru noi a fost întotdeauna extrem de interesant. Important este să avem și pentru um, <clears throat> transportatoarele mai mici aceeași prevedere, ceea ce cred că este extrem de important, mai ales uh, pentru șoferii uh, acestor uh, transportatoare pentru că de la camioane mari s-a trecut la camioane mai mici tocmai pentru a eluda regula care fusese introdusă. <clears throat> Acum există reglementată și interdicția uh, dormitului în cabine deci cu toate criticile care pot uh, fi aduse pe anumite detalii, cred că este un compromis uh, echilibrat și multe dintre temele importante pentru comisia noastră se regăsesc aici. Very much and Mulțumim foarte mult și așa ajungem la punctul 16 de pe urna de zi. Avem o prezentare din partea Eurofound în legătură cu modelele de negociere colectivă uh, existente în Uniunea Europeană. Îmi pare rău că ne-am întins puțin astăzi, dar acum dăm cuvântul experților. Mulțumim foarte mult, doamnă președinte. Mulțumim pentru invitația de a veni la această întâlnire. După cum spuneați, nu avem mult timp la dispoziție. Prezentarea noastră este una lungă, însă vom sări peste câteva slide-uri sau le vom aminti uh, succint pentru a rămâne puțin timp pentru discuție. Așa arată prezentarea noastră în rezumat. Vom uh, spune exact uh, ce și cum facem ceea ce privește uh, compararea sistemelor de negociere colectivă. Vom analiza puțin cercetările recente făcute de fundația noastră și apoi vom veni și cu date comparative pentru a vedea care sunt tipologiile sistemelor de relații industriale și apoi uh, Uh, aici ne vom uh, axa nu doar pe cercetarea noastră, ci și pe uh, munca OCD, a Organizației Internaționale a Munții, a Eurostat și a Comisiei. Așadar, pentru a ajunge la prima parte de fond a prezentării, avem această diagramă destul de complicată, care este un model stilizat al relațiilor industriale cu ceea ce introducem în sistem și ceea ce avem ca rezultate. Avem uh, mediu, actorii, procesele vizate și uh, Până la urmă, pentru toate aceste uh, dimensiuni, negocierea colectivă este foarte importantă. Ajungem și la rezultate și avem impactul asupra productivității timpului de lucru, a salarizării și așa mai departe, până la urmă și impactul asupra mediului. Haideți să vedem ce putem spune despre negocierea colectivă. Ei bine, e un element central pentru toate aceste părți ale sistemului. Uh, pentru mediu e relevantă pentru uh, rolul pe care joacă legislația și uh, negocierea în sine. Pentru actori, uh, e bine, aici trebuie să ne gândim la organizațiile angajaților, la sindicate, comparate între ele, Uh, prin uh, um, uh, elemente precum forța pe care o au, numărul de membri, capacitatea de a negocia și de a pune în aplicare anumite acorduri, iar în ceea ce privește procesul, firește, negocierea colectivă este poate procesul cel mai important și de aceea comparăm nivelurile existente de negociere colectivă și cum interacționează aceste niveluri, apoi ce rol are statul, dacă susține negocierea prin uh, Uh, extinderea rezultatelor la părțile neorganizate ale economiei. Apoi uh, trebuie să vedem dacă sistemul susține sau facilitează coordonarea, să zicem, ceea ce privește stabilirea salariilor. Și în ceea ce privește rezultatele, uh, avem două forme de reglementare a relațiilor de muncă. Avem legislația și acordurile colective de muncă. Deci e un model stilizat. și ne uh, oferă practic uh, un context uh, în care putem analiza datele și elementele pe care le avem la îndemână. Voi trece destul de repede peste următoarele câteva slide-uri, fac doar câteva comentarii. Eh, atunci când vorbim despre actori eh, și densitatea sindicată, proporția eh, forței de muncă care se organizează în sindicate este unul dintre indicatorii pentru forța pe care o are un sindicat. Există variații masive de la o țară la alta. S-ar putea să nu înțelegeți asta dacă nu aveți ochelari, s-ar putea să nu vedeți până pe ecran, însă putem vedea uh, marea densitate a acestor sindicate se regăsește în statele nordice sau în Belgia. În aceste uh, state există stimulente pentru a fi membru într-un sindicat, de exemplu scheme de uh, șomaj și așa mai departe. În cealaltă parte a graficului sunt state în centrul și estul Europei cu o participare și o densitate redusă. În Spania, Spania și Franța se se găsesc printre aceste state, deci nu există o divizare clară între, între țări. Aici uh, se arată schimbările în uh, ceea ce privește densitatea sindicatelor în uh, ultimii ani. Există un uh, declin uh, în ceea ce privește această densitate, însă în grade diferite. Din nou, statele din centrul și estul Europei uh, care apar în acest grafic au înregistrat niște au înregistrat un declin semnificativ. S-a înregistrat un declin și în statele nordice, însă acolo rămâne un număr mare de membri pe fiecare sindicat și de asemenea și o mare densitate a sindicatelor. Aici avem date pe ani diferiți, nu putem neapărat să să le comparăm, însă și aici putem regăsi o mare variație. Ne interesează aici uh, proporția uh, forței de muncă care acționează pentru companii uh, organizate, deci companii care fac parte din o organizație ale um, angajatorilor. Franța, Spania se regăsesc aici cu o densitate redusă a sindicatelor, dar cu o densitate mare pe partea angajatorilor. Există și anumite idiosincrazii în ceea ce privește aranjamentele instituționale, calitatea obligatorie de uh, membru pentru uh, um, uh, angajatori și asta dă o densitate de 100%. Apoi avem uh, niște tipare diferite aici în ce privește organizațiile angajatorilor. Statele cu o densitate ridicată au rămas destul de stabile. În restul statelor există un model destul de amestecat cu creșteri sau reduceri. Uh, Important este să știm uh, că um, densitatea organizațiilor uh, angajatorilor este mai semnificativă decât cea a sindicatelor, pentru că e un element care contează mai mult în ceea ce privește acoperirea generală și impactul negocierilor uh, colective în sistem. Din nou, foarte multe informații pe acest diapozitiv. Trec peste, peste el. Micile triunghiuri arată că sistemul este centralizat. La nivel superior uh, se uh, înregistrează niște uh, vârfuri ale um, negocierii. Putem vedea și anumite relații generale între nivel și evoluția sa, element de reținut, aș zice o mare acoperire poate să însemne mai multe lucruri. Poate să însemne că există o organizație, o, o mare densitate a actorilor, a organizațiilor, însă poate reflecta și rolul statului în ceea ce privește susținerea negocierii și oferirea acestor mecanisme de extensie. De exemplu, Franța um, este pe partea dreaptă uh, a uh, acestui diapozitiv cu acoperire mare uh, a acordurilor de negociere, chiar dacă densitatea organizațiilor este mai mică în această țară. Putem sări peste următorul diapozitiv, e greu de interpretat și până la urmă principalul mesaj este că deși uh, nivelul de acoperire al negocierilor uh, este supus la presiuni și a uh, stagnat sau a fost redus în unele state, este destul de stabil în alte, de exemplu Austria, Belgia, statele nordice, Franța, Portugalia și așa mai departe. Da, sistemul este supus la presiuni, însă nu sunt presiuni exagerate. Următoarele două diapozitive uh, sunt unele legături cu care voi spune doar două cuvinte reprezintă practic o schematizare a relațiilor de negociere colectivă și uh, practic uh, uh, există niște modele tripartite și bipartite. Avem cele 15 state vechi ale Uniunii Europene, există un nivel central de negociere care este cel mai important. Când ne trecem la următorul diapozitiv, cele 13 state care s-au alăturat mai recent uh, Uniunii Europene, aici nivelul cel mai important uh, este cel al companiei și aici nu mai intru în detalii. În ultimele minute, înainte să dau uh, cuvântul colegul meu Christian, mă voi axa pe grupări și pe alte asemenea tendințe. Există o tipologie deja uh, legată de negociere care a fost uh, publicată deja de Comisie în 2008 și puteți vedea care sunt uh, statele care s-au grupat. Pe următorul diapozitiv voi trece destul de repede peste câteva dintre principalele aspecte, chiar dacă e greu de interpretat altfel. În statele nordice avem uh, uh, un corporatism organizat, tradiție clară în ceea ce privește uh, organizațiile puternice ale sindicaților și uh, angajatorilor, toate uh, structuri descentralizate de negociere. În uh, Europa de, Centrală și de Vest avem un model uh, social de parteneriat uh, cu uh, niște uh, modele instituționalizate de negociere, cu sindicate mai slabe. Uh, și cu reprezentare mai bună la nivelul companiei. În Sud uh, avem, uh, practic, uh, sisteme mai degrabă conduse de stat, care depind de regulamentele de stat. În modelul liberal din nord-vest avem negociere colectivă în, în, în relațiile industriale balate, bazate pe liberalism, destul de slabi sunt partenerii sociali, iar în estul și centrul Europei um, se amestecă elementele între uh, celelalte uh, tipuri de uh, modele. Foarte pe scurt aș dori să atrag atenția la câteva elemente aici. În uh, statele din nord uh, și în statele din centru-vest, uh, nivelul la care se acționează este cel sectorial. În sud, nivelul sectorial sau cel companiei, în vest, Uh, sau centru-est, tot nivelul companiei este cel relevant. Rolul statului este destul de diferit. Uh, Non-intervenție în modelul liberal și un rol limitat în nord. În ceea ce privește modelul parteneriatului social, uh, se operează din umbră la nivelul intervenției de stat, iar în sud statul intervine mai mult și mai des. În uh, centru și uh, est, uh, tot statul are un rol central de jucat în conducerea acestei tranziții. În ceea ce privește echilibrul de forțe, în modelul nordic este orientat totul spre muncă, în celălalt, în centru-vest, modelul orientat spre forța de muncă, nivel de stat în centru și est. În ceea ce privește stilul de negociere, distinția se face între uh, uh, negociere integrativă uh, în nord și în uh, centru și vest, apoi model uh, orientat spre uh, conflict, model distributiv în sud și în vest și apoi un model care nu ține de distribuție, ci de modul în care se creează un plus de valoare uh, Um, care se leagă practic ca model de uh, cele două modele uh, amintite anterior. Îi dau acum cuvântul lui Cristian pentru a spune câte ceva în legătură cu ce s-a întâmplat din 2008 încoace. Mulțumesc foarte mult. Voi continua succint. David a menționat deja principalele tendințe care există de mult timp, dar care poate că au fost accelerate datorită crizei în ultimii 15-20 de ani am asistat la două lucruri. Descentralizarea negocierilor colective de la nivel național sau sectorial sau transsectorial până la nivel de companie, prima tendință principală și cea de-a doua tendință este de fapt o slăbire a sindicatelor. a slăbit puterea sindicatelor în timp, accelerat fiind fenomenul și de criză. Fenomenul a existat și probabil a persista. A, nu același lucru se întâmplă la nivel de angajatori. Acolo situația este stabilă. Nu avem un răspuns în acest sens, dar um, să discutăm această chestiune, însă nu, nu dispunem de informații certe. Dat fiind faptul că atât sindicatele cât și negocierile uh, Uh, colective au scăzut ca intensitate, a început să intervină guvernul. Deci, iată o tendință spre unilateralism. Aceste tendințe au fost evidențiate de um, David și am crezut că putem veni cu informații noi, bazate pe date noi la Eurofund nu aveam uh, cadrul relațiilor industriale și am lucrat destul de mult timp uh, la acest concept, ceea ce pare simplu acum pe ecran, a durat însă destul de mult, pentru că aici am încercat să echilibrăm diferite interese din partea angajatorilor, um, sindicatelor și, și justiției sociale. Și E un uh, om de știință, John Dutt, american, care uh, a scris o carte Employment with a Human Face în 2004 și unde a spus că orice formă de uh, democrație industrială trebuie să echilibreze eficiență, democrație și un glas. Astfel, ajungem la poate cea mai veche carte scrisă cu privire la uh, Uh, relațiile industriale din 1938 în ceea ce privește democrația industrială și, și sindicatele în centru și apoi rezultatele, justiție socială, calitatea muncii, care reprezintă nucleul activității noastre și nu doar pentru angajator, dar și pentru angajator, competitivitatea industrială. Acest cadru avem din 2006 și apoi întrebarea a fost cum ar mai putea măsura aceste lucruri. Inițial am fost uh, sceptici, dar cu ajutorul unor uh, cercetători uh, <clears throat> um, de elită, o echipă spaniolă, am reușit să punem cap la cap ce am denumit indexul relațiilor industriale și am stabilit 13 indicatori cu privire la democrația industrială, densitatea de uh, comercială, acoperire, apoi drepturile sindicatelor, consiliile uh, la nivel de companii și apoi nivelul companiilor. Și aceste date vin din uh, studiile pe care am făcut noi la nivel de companii, modul în care consiliile lucrătorilor reușesc să influențeze activitatea și uh, în jurul acestor aspecte am dezvoltat acest index pe care l-am numit uh, democrație industrială. Apoi am detaliat și veți vedea aici că anumite lucruri rămân constante, dar altele au evoluție interesantă. Avem șase clustere, parteneri social, corporatism, apoi guvernanță de stat, 4 și 5 ar fi modele de guvernanță bazate pe companie, bazate pe statute sau alte prevederi mai voluntare și cel de-al șaselea cluster ar fi guvernanța orientată spre piață și astfel am reușit să identificăm performanțele acestor clustere. Poate că cel mai surprinzător pentru uh, nemții din uh, această sală este trecerea în Germania de la social la uh, structura de companie. Am, mai greu a fost <clears throat> să vedem ce se întâmplă în noile state membre. Mm, am crezut că e superficial să includem toate noile state într-un singur cluster. Vedeți așadar că <clears throat> apar în diferite clustere uh, la 4 Croația, Ungaria și Slovacia, un cluster nou um, în ceea ce privește guvernanța orientată spre piață. Sigur, vă așteptați dragă unit să fie aici, dar avem unul nou uh, și noi membri aici, Estonia și uh, Polonia. <clears throat> Deci, despre ce se, la ce se referă acest parteneriat social, David a spus, e un nivel înalt de uh, negocieri colective centralizate, o performanță bună a partenerilor sociali. Sindicatele sunt destul de slabe. Sigur, sunt um, în continuare destul de puternice, dar angajatorii sunt mult mai puternici. În Austria, de pildă, um, participarea angajatorilor în Camera de Comerț este obligatorie cu albastru este media uh, UE, cu roșu uh, e clusterul care se află deasupra mediei europene. Aici un clusterul denumit corporatism, aici există o corelație majoră între autonomie colectivă și parteneriate sociale, astfel încât în acest cluster uh, care se referă mai multe țările nordice este mai puternic decât cele anterioare, totuși partenerii sociali sunt mai autonomi. Există drepturi sporite pentru consiliile lucrătorile, o codeterminare la nivel de companie și aici uh, se consemnează cea mai bună performanță a clusterelor în ceea ce privește dialogul social la nivel de companie. <clears throat> Deci cu albastru media europeană cu roșu uh, claselor corporativ, Danemarca, Finlanda și Suedia, Germania inclusă. Al treilea ar fi Mulțumesc. Intervine doamna președinte. Interpreții vă roagă să vorbiți ceva mai lent. Voi încerca, spune vorbitorul. Cel de-al treilea se referă la guvernanța cu intervenție de stat. Aici uh, densitatea sindicatelor este mai scăzută, totuși la nivel de companie performanțele sunt, îmi cer scuze, la nivel de companie dialogul social nu performează, deși există consiliile lucrătorile. Aici Franța, Israel și Grecia Uh, sunt uh, prezentate și modul cum uh, performează față de media europeană și model bazat pe piață, Estonia, Polonia, Regatul Unit, un rol mai mic pentru partenerii sociali, atât a sindicatelor cât și a angajatorilor. În contextul acestui cluster există un scor scăzut pentru democrația industrială, cel mai scăzut din cele șase clustere și Așa se compară. Deci vedeți că aici vorbim, nu vorbim de cauzalități, ci de corelații. Astfel încât acel cluster performează uh, la fel ca <clears throat> cel unde intervine statul, dar cu mai puțină democrație socială. Deci am uh, încercat să uh, surprim aceste fenomene pe bază de date, dar nu putem vorbi totuși de cauzalități. Așa stau lucrurile cu toate argumentele pro și contra, însă cred că am reușit două lucruri. Avem pentru prima dată acest index al relațiilor industriale și am reușit să detaliem aceste clastere în baza datelor colectate. Încă două aspecte atunci când vorbim despre corelații. Când <clears throat> verificăm încrucișate datele noastre cu ceilalți indicatori, constatăm că acele țări unde există cel mai mare index de democrație industrială sunt de asemenea cele mai avansate la competitivitate și se pare că este o corelație și între nivelul de negocieri colective și performanță. Deci companiile unde se uh, negociază mai mult uh, ca altele par să aibă și rezultate economice mai bune, dar acestea sunt corelații și nu cauzalități. Avem mai multe informații pe pagina noastră de uh, web și așteptăm cu interes uh, dezbaterea. Mulțumesc foarte mult! Prezentare foarte interesantă, plină de date și acum este rândul deputaților să formuleze întrebări. Domnul Păslaru, pentru început. Mulțumesc foarte mult! A fost într-adevăr uh, relevant pentru temele pe care urmează să le discutăm în acest an, cu privire la salarii și multe altele. Și mi-a plăcut acest uh, index de democrație industrială. Un prim lucru, mai, au mai existat și alte două modele, însă nu ați prezentat uh, grafice. Um, guvernanța bazată pe statutele companiei și pe prevederi voluntare. Poate că ne puteți transmite și graficele în acest sens cu câteva comentarii, astfel încât să avem o comparație. Apoi, evident, este ceva ce, pe care trebuie să-l facem noi, politicienii, dar mi-au cam lipsit uh, anumite recomandări în final sau Um, constatări cu privire la modul în care ar trebui să folosim aceste informații. Vă întreb dacă considerați că această democrație industrială este ceva demn de luptat. Ați menționat faptul că există țări care nu se încadrează în cel mai bun model, dar performează, dar care ar fi recomandările dumneavoastră în acest sens? Mulțumesc. Strângem mai întâi toate întrebările, după care veți avea ocazia să răspundeți. Domnul Angio, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru prezentare. Este important uh, să știm uh, aceste informații. vorbit de cele șase clastere și faptul că Germania a trecut de la parteneriat social la corporatism organizat. Acea țară are stabilitate politică, deci mă întreb care ar putea fi motivele schimbării. Și credeți că există alte modificări previzibile? Sigur, uh, schimbările la nivel politic ar putea constitui uh, o explicație, dar mai există și alți factori care pot influența trecerea dintr-un cluster în celălalt. Mulțumesc, doamna Peter Hansen. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă. Întrebarea mea a fost de asemenea de ce trecerea Germaniei dintr-un cluster în celălalt și nu știu dacă v-ați concentrat în studiul voastră pe această temă, dar puteți face afirmații cu privire la nivelul salariilor dacă ținem cont și de nivelul uh, prețurilor uh, pentru a face o corelație cu clusterele în care se află respectivele țări. Doamna Maria? Uh, uh, Mulțumesc pentru prezentare. Eu uh, sunt din Portugalia și pentru noi negocierile colective reprezintă un aspect extrem de important. Pe de o parte, reprezintă un element al democrației participative și apoi mai este și un instrument care îți permite să participi la luarea deciziilor și, evident, este vorba și de drepturile lucrătorilor pe care aceștia și le-au câștigat în cursul timpului. Întrebarea este, credeți că există o corelare între faptul că există mai multe locuri de muncă cu o salarizare proastă și o acoperire mai slabă uh, prin sindicate și negocieri colective, în sensul că societatea noastră tinde acum să accepte această situație a precarității. Doamna Franță, mulțumesc pentru aceste contribuții foarte interesante. Comisia cu, în uh, diferite ocazii și în foaia de valori socială săptămâna trecută a indicat măsuri pentru extinderea negocierilor colective pentru lucrătorii pe platforme. Credeți că există condițiile necesare pentru a face acest lucru și, în al doilea rând, încurajarea Uh, negocierilor colective face parte din pilonul drepturilor sociale. Totuși, doar 16 state membre au semnat Convenția 181 a OIM. Ce măsuri credeți că sunt opțiunile cel mai realiste pentru a aplica aceste angajamente în mod efectiv? Mulțumesc, doamna Guarmini, și apoi ultima doamna Brume. Mulțumesc mult pentru prezentare și eu am fost uh, foarte interesată de ceea ce ați spus uh, deja. Am două întrebări. Nu sunt uh, complet de acord cu explicațiile oferite, nu de dumneavoastră, ci ați menționat uh, democrațiile din Sud, unde rolul are un rol mai extins. Nu știu dacă este adevărat. Uh, pentru că, de pildă, în Italia nu e neapărat uh, adevărat, e un fel de amestec aici și de intervenție de stat și negocieri colective, deci aș uh, discuta cu dumneavoastră această variabilă. Și în al doilea rând, aș dori să știu dacă din punct de vedere științific ați analizat corelația între uh, puterea sau capacitatea sistemului de negocieri colective și posibilitatea de introducere a măsurii de salariu minim. Pentru că am putea spune că în timp ce sistemul relațiilor industriale este puternic și uh, instituționalizat, totuși e mai dificil și ne confruntăm cu mai multe obstacole pentru a introduce măsuri legislative cu privire la salariu minim și evident și opusul e valabil. Mă întreb dacă ați ajuns la o astfel de sugestie. Mulțumesc. Acum doamna Bruneș și ultima doamna Zdanoca. Vă mulțumesc, voi vorbi în limba franceză. Întrebarea mea este echivalentă cu cea care tocmai a fost adresată în legătură cu părerea dumneavoastră în legătură cu sistemul de convenții colective în legătură cu introducerea unui, unui salariu minim la nivel european. Now, Madame Janoca. Doamna Jdanoca acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Da? Știu foarte bine că în țările din uh, estul Europei problema negocierilor colective este una mare, mai ales în statele baltice. Primele grafice pe care Uh, le-ați arătat uh, cu cele cuprindeau și statele baltice, dar m-a surprins faptul că Estonia apoi era prezentată diferit uh, pe ultimele diapozitive de Lituania și Letonia împreună cu Regatul Unit. Puteți să ne explicați, vă rog, motivele? Vă rog, acum aveți uh, cuvântul. Da, mulțumesc pentru interesul uh, arătat. Am încercat să le grupez uh, pe cât se poate pentru a face economie de timp. În primul rând, recomandări de politică pentru care ar trebui să ne luptăm. Evident, um, drepturile sociale sunt în centrul inimii noastre genetice și sper că și în cazul dumneavoastră este valabil. Reprezintă vehiculul pentru a ne asigura că la diferite nivele lucrătorii au un cuvânt de spus, fie la nivel colectiv prin negocieri colective sau la nivel de companie prin consilii ale lucrătorilor. Încă o dată, și sincer să fiu, vedem această corelație între democrație industrială și eficiență. Deci, acolo unde există democrație industrială, uh, există și eficiență. Cel puțin nu strică. Dar avem această corelație. Și orice sistem de relații industriale ar trebui să echilibreze eficiența Uh, și echitatea. Poate că în Germania lucrurile nu s-au schimbat atât de mult, dar poate că s-a schimbat cadrul pe care îl folosim. Am uh, folosit și anumiți indicatori contextuali pe care nu i-am putut măsura și alți indicatori uh, nu am putut uh, să-i măsurăm pentru că trebuia să-i pune pe o scară de la uh, bine la rău. Deci, de pildă, o incidență ridicată a grevelor e un semn bun sau nu? Deci nu am folosit un astfel de indicator al grevelor, dar uh, am folosit altul. Dacă ne uităm aici, mecanisme de extindere. Aici Germania este foarte aproape de statele de, din nord și Germania s-a schimbat și în ceea ce privește salariul minim, care a fost introdus foarte târziu în Germania. Deci au fost niște modificări care uh, s-au constatat în Germania. Dar s-a schimbat și cadrul nostru și de aceea am inclus uh, Germania în clusterul uh, guvernanței corporative. Și înainte de a părăsi sala, celelalte două clustere nu sunt uh, rele, dar îmi pare rău că nu avem suficient timp pentru a analiza mai în detaliu. The correlation, yes. Dacă legătura între negocierile colective și salariu va fi o discuție foarte importantă în viitor. Avem în statele nordice, unde există parteneri sociali puternici cu drepturi sociale, acolo s-ar spune că iar spune că vor să negocieze ei și că nu au nevoie de stat mm, să intervină. Acolo Există această corelație. Sunt de acord cu doamna din Italia. Într-adevăr, Italia este un caz special în ceea ce privește acest cluster. Există statul, dar și parteneri sociali puternici care au uh, un rol în. Uh, și acordul intersectorial din 2008 este un exemplu al uh, acțiunii partenerilor sociali în Uh, creionarea um, um, acordurilor de muncă. Dau cuvântul colegului meu. Da, o întrebare ne cerea mai multe informații. Bineînțeles, suntem la dispoziția dumneavoastră, vă putem transmite și bilateral, dar și prin secretariat, dacă aceasta este cale oficială. În ceea ce privește observațiile făcute de eurodeputata din Italia, uh, aceste observații ar fi putut fi făcute și de cei care vin din alte state, însă noi aici uh, încercăm să simplificăm lucrurile. S-a pus o întrebare în legătură cu uh, valoarea reală a salariilor. Nu avem date în acest sens, însă Uh, relația între sistemele de negociere și rezultatele macroeconomice este în discuție. O parte consolidează că consideră că descentralizarea negocierilor duce la rezultate mai bune pe piață. Alții spun că dacă se pot coordona mai bine sistemele de negociere, avem rezultate mai bune. S-a pus și o întrebare în legătură cu uh, lucrătorii pe, pentru platforme. În negocierea colectivă nu am un răspuns. Uh, citesc în uh, presă în legătură cu încercările lucrătorilor care lucrează pentru platformele de intermediere de a se organiza și de a avea o putere de negociere ca rezultat al comunicării comisiei. Uh, s-a promis o comunicare Anul acesta s-au adunat foarte multe informații și o ultimă intervenție în legătură cu recomandările. Regulamentul acum are un obiectiv de a promova dialogul între uh, administrație și forța de muncă. Cred că există trei domenii rapide trebuie să îmbunătățim legătura între nivelurile de negociere colectivă, în al doilea rând să consolidăm legătura între partenerii sociali și legate de ambele, susținerea pentru uh, constituirea de capacități pentru dialog social cu partenerii so- în cadrul partenerilor sociali. Dacă îmi dați voie, două puncte care nu au fost a, uh, uh, a, atinse. Estonia. Da, Estonia a fost uh, împreună cu celelalte state baltice, conform analizei de cluster, cei 13 indicatori, conform analizei noastre, Estonia a avut mai mult în comun în acest cluster cu Regatul Unit decât cu celelalte două state baltice și în ceea ce privește promovarea negocierilor colective în legătură cu Convenția ILO. Din nou, este o Uh, noi suntem o instituție finanțată public, putem doar să ajutăm. În seminarul nostru recent în legătură cu construirea de capacități este o diferențieze foarte uh, slabă între autonomie și intervenție. Uh, deci noi putem doar să arătăm, după cum am făcut astăzi, sperăm că există anumite avantaje ale negocierilor colective, însă Uh, pasul final trebuie să fie făcut de către partenerii sociali care trebuie să uh, se gândească la ceea ce este cel mai adaptat în sistemul lor național și contextul în care se regăsesc. Uh, vă mulțumesc și conținutul cât și forma mesajului a fost un semnal pentru noi. Mulțumim pentru toate datele pe care ni le-ați furnizat. Avem nevoie de date pentru a lua decizii bune și doar prin uh, discuții bazate pe fapte putem uh, legifera corespunzător. Ați uh, discutat diversele modele de, con- de negociere din Uniunea Europeană și felul în care acestea pot să contribuie la discuțiile în legătură cu provocarea care ne așteaptă, salariul minim la nivel european. Este un cadru fragil în momentul actual, însă vom vedea cum uh, vor avansa lucrările. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și așteptăm uh, să ne revedem și în viitor.